Doamnelor și domnilor. Stimați domni miniștri, stimați domni deputați din Parlamentele Naționale, stimați europarlamentari, bine ați venit pentru a doua jumătate a conferinței noastre la înalt nivel pe tema cadrului financiar multianual și al resurselor proprii doar o informație de natură tehnică. O să folosim uh, același sistem pentru a strânge numele membrilor care ar dori să ia cuvântul în timpul dezbaterii. Dar mai întâi vom începe prin a da cuvântul membrilor celui de-al doilea grup de discuții. Cu mine la prezidiu îl avem pe domnul Nicolae Doghilevici, secretar de stat, ministru de afaceri externe în Polonia, în numele trioului care asigură președinția Consiliului, domnul Alex White, președinte al Comitetului Comun uh, în ce privește finanțele, cheltuielile publice și reforma din Parlamentul Irlandez, domnul Ivailo Calfin, europarlamentar, coraportor în ce privește cadrul financiar multianual și membru al Comisiei Bugetare, Celălalt coraportor este domnul Böge, care va lua și el cuvântul în timpul dezbaterii, și doamna Nelly Cross, care este vicepreședinta Comisiei. Vă mulțumesc tuturor pentru prezență și acum, acum vreau să-i dau cuvântul domnului Doghilevici, secretar de stat, ministru de afaceri externe al Poloniei. Vă mulțumesc. Este o plăcere pentru mine să fiu din nou la Parlamentul European, deși îl Invitez pe colegul meu care acum reprezintă președinția prin rotație a Consiliului. Doamnelor și domnilor, vreau să încep prin a spune că există patru elemente de care trebuie să aveți grijă acum într-o situație de criză. Aveți nevoie de o consolidare a finanțelor publice, ceea ce se și întâmplă datorită pachetului de guvernanță economică. Apoi, aveți nevoie de o reglementare serioasă a sectorului financiar. Aveți nevoie de un adevărat firewall, un adevărat zid de protecție pentru Europa. Și Cel de-al patrulea element despre care vreau să vorbesc mai mult astăzi este creșterea economică. Nu puteți să vă prefaceți că nu vedeți ratele crescute ale șomajului, că nu vedeți uh, semnalele uh, uh, încetinirii economice, că nu sunteți atenți la scăderea competitivității și la faptul că uh, ne este greu să facem față concurenței pe plan mondial, mai ales acum în acest moment de criză. Dacă discutăm despre toate aceste aspecte în uh, cadrul uh, financiar multianual, trebuie să îl interpretăm ca fiind un instrument, un instrument pentru a uh, obține creștere economică și creare de locuri de muncă. Dacă vă uitați la ce au spus agențiile de rating, mai ales Standard Poor's în ultimele luni, dacă vă uitați la felul în care sunt clasate statele din zona euro, știți că bine, au fost declasate, tocmai pentru că nu au existat suficiente măsuri care să stimuleze economia. Deci avem nevoie urgentă de o politică de austeritate, dar însă trebuie să facem tot ce putem ca să evităm stagnarea și deflația. În acest context, puteți să constatați faptul că bugetul Uniunii Europene trebuie folosit precum o bună sursă de investiții. Investiții care vor crește competitivitatea economiilor europene și care uh, vor consolida piața unică. Politicile europene sunt uh, un uh, bun ghid, o bună sursă de inspirație pentru politicile publice din toate statele membre. Bineînțeles că trebuie să ținem cont de contextul economic actual. În urmă cu câțiva ani, bugetul Uniunii Europene reprezenta 1,18% din venitul uh, național brut. Dar pe viitor va fi numai de 1,05%. Principalele domenii politice, PAC și uh, um, politica de coeziune, și-au văzut bugetele înghețate. Dacă analizați datele pentru ultimii 10 ani, deci practic între anii 2000 și 2010, vedeți că bugetul Uniunii Europene a crescut cu 37,5%. Însă, în această perioadă, 12 noi state s-au, aderat, s-au alăturat Uniunii Europene, avem un nou uh, tratat de funcționare al Uniunii Europene și noi uh, provocări de natură socială și economică. Dacă vă uitați la bugetele naționale în perioada 2000-2010, acestea au scăzut cu 62%. Au crescut, mă scuzați, cu 62%. Trebuie să spunem lucrurilor foarte serios pe nume. Nu puteți să spuneți că bugetul Uniunii Europene este țapul ispășitor pentru uh, politici irresponsabile uh, a anumitor state membre pe plan național. Aș dori să mai spun câte ceva despre politica de coeziune. În Polonia, politica de coeziune este percepută ca fiind cea mai importantă politică de investiții, care a permis Poloniei să ajungă la, de la 40% la 65% din media uh, uh, veniturilor în Uniunea Europeană. Bineînțeles că politica de coeziune nu este una abstractă, este văzută în sens legătură cu piața unică. Și piața unică aduce cele mai multe beneficii europenilor. Este un pilon fundamental al construcției europene. Cheltuielile făcute la nivel european sunt o bună fundație uh, pentru a o construi Europa pe viitor. Pentru că capitalul european se transformă în active valoroase la scara economiei europene. Numai astfel putem să ne mărim competitivitatea la nivel mondial. Și o condiție prealabilă pentru consolidarea competitivității este, bineînțeles, să avem mai multă coeziune pe plan social și economic. Deci concurența, competitivitatea uh, merg mână-mână cu aceste două aspecte, nu sunt contradictorii. Deseori ne întrebăm în ce măsură dificultățile din anumite state membre ale zonei euro uh, sunt legate de politica de coeziune. Dar este o pistă greșită. Eu personal cred că putem să vorbim mai degrabă de o lipsă de control, de măsuri de monitorizare la nivelul zonei euro, mai degrabă decât de impactul anumitor proiecte de investiții sau al politicii de coeziune în ansamblul său. Nu din aceste două ultime motive s-a ajuns la aceste crize ale datoriilor suverane în zona euro. Nu a fost vina politicilor europene. În același timp, nu trebuie să subestimăm nevoia de a eficientiza uh, politica de coeziune. Dar este valabil acest uh, credo și pentru alte mari politici europene, ca de exemplu politica agricolă comună. Din punctul meu de vedere, elementul cheie pentru a legitima cadrul financiar multianual în ochii cetățenilor noștri, pentru ca acest cadru să răspundă provocărilor actuale, este să avem această viziune. Bugetul este un vector de investiții, o cale de a stimula creșterea. Și, în același timp, trebuie să explicăm faptul că bugetul european este un instrument care ne va uh, ajuta să ne vindecăm rănile și nu ne va provoca dureri suplimentare. Mr. White. Domnul White din partea Parlamentului Irlandei. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru, domnilor miniștri, domnule comisar, membri ai Parlamentului uh, European, membri ai Parlamentelor Naționale, dragi prieteni și colegi. Mă bucură faptul că pot lua și eu cuvântul în această după masă, mă bucură faptul că pot participa la această discuție vitală. Cred că ne dăm cu toții seama că cadrul financiar multianual, uh, uh, multianual nu este un buget, ci un cadru. Și această situație ne, ne dă ocazia să uh, mergem cum să ne retragem puțin din Uh, acest uh, dialog care se axează pe fiecare categorie și pe fiecare uh, rubrică bugetară. Deci să ne dăm puțin în spate și să răspundem la întrebările strategice la care ar trebui să găsim un răspuns în cadrul acestui proces de cadru. Cred că trebuie să ne punem întrebarea în legătură cu cât de ambițioși dorim să fim în Uh, contextul planificării următoarei faze a Uniunii Europene. Pentru că, din foarte multe puncte de vedere, bugetul reprezintă Uniunea Europeană, dacă stați să vă gândiți la această situație. În urma experienței cetățenilor europeni, într-o mare măsură, ce face Uniunea Europeană, ce poate realiza Uniunea Europeană, ce proiecte uh, finanțează, toate acestea au loc prin intermediul bugetului european. Și uh, Astfel se definește Uniunea Europeană. Deci haideți să vedem care sunt întrebările, uh, aspectele strategice și oportunitățile strategice pe care le avem în acest moment. Știu foarte bine că unii miniștri folosesc uh, argumentele în momentul în care vorbesc despre acest cadru financiar multianual ca fiind instrumentul prin care se poate realiza strategia UE 2020. După, după părerea mea, Um, aceast, acest argument reprezintă un bun punct de plecare, pentru că experiența noastră în Irlanda, dar această experiență a fost întâlnită peste tot în Europa. Trebuie să discutăm în continuare necesitatea austerității uh, și cred că majoritatea lumii acceptă această idee mai mult sau mai puțin, dar uh, foarte puțini oameni își pot închipui că doar măsurile de austeritate vor reuși să Uh, rezolve criza economică cu care se confruntă acum Euro- uh, Europa. Deci trebuie să avem o politică robustă pentru crearea de locuri de muncă. Deci eu îi reprezint pe cei care uh, vorbesc despre acest proces ca fiind un buget de investiții. Cred că aceasta, dacă punem acestui proces această etichetă, este un lucru foarte bun. În momentul în care noi argumentăm în Irlanda în următoarele luni Um, despre, pentru adoptarea pactului fiscal, foarte mulți oameni au atras atenția asupra următorului fapt. Uh, austeritatea este un concept foarte clar. Înțele- înțelegem ce înseamnă austeritatea și înțelegem de ce avem nevoie de austeritate. Dar, uneori lucrurile sunt mai puțin clare în legătură cu politicile uh, pentru creștere economică și pentru investiții. Întotdeauna discutăm despre aceste uh, politici, dar nu suntem la fel de buni uh, în vânzarea acestor uh, idei. Cetățenii nu pot înțelege la fel de bine ce înseamnă o politică pentru creștere economică și pentru crearea de locuri de muncă. Aceasta ar fi uh, marea oportunitate pe care o avem în următoarele luni să punem accentul și să concretizăm aceste politici și să ajungem la un buget care să se ridice la uh, necesitățile și la provocările legate de creștere economică și de investiții inteligente în toate statele europene. Nu aș dori să vorbesc prea mult despre propria mea țară, dar în lumina experiențelor noastre concrete, um, noi suntem membri foarte entuziaști ai acestui proiect european. Am avut experiențe foarte bune din punctul de vedere al politicilor de coeziune economică, din punctul de vedere al oportunităților pentru uh, tineri, deci am trecut prin lucruri foarte bune de când am aderat la Uniunea Europeană. Și de unde, a venit, de unde au venit stimulentele, toate aceste stimulente în ultimii 30 de ani care au ajutat uh, economia irlandeză să se dezvolte atât de bine? Ei bine, acest stimulant a venit din partea Uniunii Europene, a venit din partea Europei. Deci, acum avem această uh, oportunitate nu doar pentru Uniunea Europeană, dar uh, să pună la dispoziție acest uh, element vital al uh, investițiilor, pentru că doar așa vom putea ajunge la revenire, la creștere economică. În cadrul acestui proces, așadar, trebuie să fim foarte clari uh, în legătură cu politicile uh, pentru creștere economică. Am participat la o conferință în Copenhaga la începutul acestei săptămâni și s-au pus foarte mulți participanți la această conferință, s-au întrebat ce se întâmplă cu politice urmată de economistul britanic Keynes. Există această teorie keynesiană și uh, se susține faptul că o politică keynesiană nu mai este posibil de aplicat în fiecare stat uh, membru. Dar dacă există, dacă ai nevoie de o asemenea intervenție, aceasta nu poate avea loc la nivel național, ci la nivelul Uniunii Europene, pentru că ne dorim oportunități noi nu doar pentru cetățenii noștri, concrete, dar uh, trebuie să înnoim viziunea și percepția cetățenilor asupra Uniunii Europene și avem această oportunitate în acest moment. Nu ne dorim să fim văzuți în Uniunea Europeană uh, uh, certându-ne întotdeauna despre buget, uh, vorbim tot timpul doar despre austeritate, ci ar trebui ca cetățenii noștri europeni să ne vadă ca um, intrând în, într-un proces de mers înainte, să uh, discutăm despre oportunități, nu despre reduceri tot timpul. Și când uh, analizez propunerea făcută de, de comisie, aș dori să vă atrag atenția Uh, într-un mod foarte puternic asupra propunerilor din uh, domeniul cercetării și inovării. Pentru că dacă aceste propuneri sunt uh, puse în aplicare, nu doresc să discut acum despre detaliile alocate în fiecare rubrică bugetară, dar dacă aceste măsuri sunt puse în aplicare, într-adevăr, Uh, cercetarea va deveni un domeniu foarte important care va ajuta la crearea de noi locuri de muncă. Vom putea face față a provocărilor uh, viitoare legate de uh, evoluțiile demogra- demografice, de evoluție din sistemul de sănătate și sunt lucruri importante pentru toți cetățenii europeni, cetățenii europeni care vor avea noi locuri de muncă și noi oportunități pentru viitor. După părerea mea, acest buget trebuie să fie un buget care să se axeze pe investiții și aștept cu nerăbdare restul dezbaterii din această după masă. Vă mulțumesc, domnule White. Domnul Cal Calfin, în numele Parlamentului European. Mulțumesc, domnule președinte, dragi uh, comisari, miniștri, membrii Parlamentului Naționale, dragi colegi. Cred că avem o discuție extrem de interesantă, aceea de astăzi am mai auzit uh, unele lucruri uh, despre aceste subiecte, dar e important să ascultăm toate argumentele care apar în discuție. O să încep eu și apoi o să rog uh, colegul meu în continuare să răspundă, pentru că lucrăm împreună colegul Boghe, care este un coleg extrem de experimentat în aceste subiecte aici la Parlamentul European. Când ascultăm uh, argumentele, vedem că există mai multe tipuri de argumente, cele legate de uh, criza economică, deci austeritate economică și atunci degrevarea sau mai bine zis, agravarea bugetelor naționale. Iată un tip de argument care de multe ori este vehiculat fără a fi totuși discutat. Aș vrea să intru în detalii, detalii să vedem exact despre ce este vorba. Ce este bugetul Uniunii Europene? Aș repeta niște lucruri care uh, se tot spun, dar sunt importante și de multe ori chiar unele nu sunt cunoscute. Bugetul Uniunii Europene este foarte diferit de bugetele naționale în primul rând, este de 44 de ori mai mic decât uh, suma bugetelor naționale. În 2010, contribuția la bugetul UE a, a reprezentat cam o cafea pe cap de locuitor, cam 60 de eurocenți. Știm bine că în această perioadă uh, foarte uh, foarte uh, aglomerată din punct de vedere al impozitelor. Uh, multă lume lucrează la impozite și există diverse perioade uh, destul de intense statele membre care se, se, se petrec pe mai multe luni de zile. Însă vreau să vă spun că Uniunea Europeană este foarte simplu. Pe 4 ianuarie s-a încheiat uh, și este extrem de simplu să faci acest uh, buget european, care încă o dată, în ciuda celor care uh, Eh, celor crezute este de 44 de ori mai mic decât cel al sumei bugetul naționale. Apoi, 94% din bugetul acesta se întoarce la statele membre, doar 6% alimentează administrația. Nu e vorba de o povară administrativă extrem de mare pentru cetățenii europeni. Apoi, acest buget nu suferă de deficit. Când vorbim de consolidarea fiscală pe plan național, Același lucru nu se poate spune despre bugetul european, pentru că acesta niciodată nu s-a găsit în deficit, deci nu poate fi consolidat. Bineînțeles că bugetul european trebuie și el să sufere anumite schimbări. Comisia încearcă să facă acest lucru. În ceea ce privește eficacitatea, eficiența cheltuirii acestuia, se pot face multe. Și în ceea ce privește uh, Uh, balanța de plăți și a ceea ce privește partea administrativă versus investiții. Și aici se pot face lucruri. Investițiile europene care sunt făcute prin acest buget european reprezintă tot atâtea economisiri pentru bugetele naționale. Adică atunci când noi cheltuim din bugetul european, simultan, econom, simultan economisim din bugetul, bugetele naționale. Deci, încă o dată, să nu uităm aceste cifre și comparații foarte importante. Anumiți colegi au vorbit de dimineață despre uh, reacțiile votari, votanților, electoratului. Bineînțeles că noi știm și suntem conștienți de acest lucru. Cei care au votat și pentru parlamentele naționale, în alegerile naționale, votează și în alegerile europene și ei se așteaptă la niște mesaje absolut coerente între cele două niveluri, deci nu există aici o bătălie, o luptă între, pe de o parte, Parlamentul Național, pe de altă parte, cel european. Electoratul este același. Pe de altă parte, se mai pune întrebarea dacă atunci când s-a ratificat Lisabona de către parlamentele naționale, acestea chiar au fost serioase, adică chiar au vrut să ratifice. Și aceeași întrebare se pune și despre UE uh, 20, uh, uh, strategia UE 2020. Chiar vreți să faceți acest lucru sau este doar așa un artificiu? Răspunsul este foarte clar. Avem nevoie, bineînțeles, de transparență, de a ținti obiectivele noastre și așa mai departe. În ceea ce privește politica de coeziune, dacă îmi permiteți, un lucru foarte dezbătut actualmente, investițiile între 2000-2006 au crescut cu 6% și încă 4% mai trebuie să existe o creștere pentru că dorim politică de coeziune și mai puternică în lumina strategiei UE 2020. Dorim, într-adevăr, o politică de coeziune sau uh, nu? Dorim o politică de coeziune care aduce o creștere a PIB-ului uh, național sau nu? Asta este întrebarea. Noi, la Parlamentul European, am început deja o discuție foarte francă și deschisă cu Consiliul în acest sens. Noi considerăm că bugetul european comunitar trebuie să rămână un instrument pentru a face lucruri care nu pot fi făcute de la bugetele naționale. Trebuie să fie un instrument care, bineînțeles, poate fi mai flexibil și la fel uh, ar trebui și bugetele naționale să fie mai flexibile și pot să vă spun că ni se sugerează o, o uh, scădere a bugetului în termeni absoluți. Pe vremuri aveam 1,8% din economia europeană. Acum suntem uh, în fața unei, unei, unui buget de sub 1% o scădere cu 20%. Iată ce propunere comis propune Comisia, dragi colegi. colegi. Dacă vă uitați, um, vedeți că în anumite țări, 23 de țări din 27, chiar în timp de criză, și-au sporit bugetele naționale. Și 24 din 27 bugete, după cum vă spuneam, din 27, sunt în creștere. Și se vorbește despre criză și se vorbește și despre scăderea bugetului european. Ce înseamnă acest lucru? Eh, se spune să se dea mai mulți bani, mai multe puteri la nivel național. Din păcate sunt lucruri care nu pot fi efectuate, realizate la nivel național, cu bugetul național. Noi nu ne dorim să se intre în criză și din această cauză. Criza, slavă Domnului, este suficient de gravă astăzi în Europa, însă uh, este clar că avem aici un caz în care pot să apare conflicte pentru că nu ne punem de acord și nu ar trebui să se întâmple acest lucru ca să se opună guvernele naționale Parlamentului European. Vă mulțumesc foarte mult. Trebuie să fie coerență. Mrs. Cruz, Vice President of the Commission, please you have the floor. Good afternoon. Acum dau cuvântul doamnei vicepreședinte a Comisiei, Nelly Cross. Bună ziua! tuturor. Este o revelație, poate să apară o revelație atunci când afli punctul de vedere al Parlamentului despre bugetul Uniunii Europene, dar vreau să vă spun că eu întotdeauna am fost foarte vigilentă și sunt perfect la curent de dorințele Parlamentului și în același timp țin cont de poziția Comisiei. Mai multe puncte au fost deja abordate. Și eu am doar două mesaje de transmis. Primul este că creșterea economică nu este înțeleasă de la sine. Ea trebuie întotdeauna stimulată, încurajată și este nevoie de investiții. Al doilea mesaj, deja menționat, economiile noastre sunt total interdependente. Și nu este surprinzător pentru că aceasta a fost alegerea noastră atunci când, de exemplu, ne-am dorit uh, o piață unică și o piață digitală unică. Și atunci când uh, unuia dintre noi nu este bine, cu toții resimțim efectele acestei deteriorări a situației. Dar dacă ne concentrăm eforturile în direcții comune și pentru a atinge scopuri comune, din nou resimțim cu toții avantajele și atunci putem să vorbim de economii pe scară largă și putem să ne folosim puterea pe care ne-o conferă poziția noastră de piață uh, cea mai mare la scară mondială. Uniunea Europeană are un rol pregnant pe scena mondială și nu este deloc ușor să te menții pe poziții dar este motivant. Strategia Europa 2020, poreclită de un coleg din panel, uh, uh, un brand, că a devenit o adevărată marcă și pot să spun că e un adevărat, uh, e o denumire aproape sexy pentru această strategie. Eu n-aș fi putut să găsesc un termen mai măgulitor. Însă, cum spuneam, strategia aceasta este cea care ne îndrumă pentru următorul deceniu. Ca să știm exact care sunt principalele ținte pe care ne dorim să le atingem. Bineînțeles că nu putem să renunțăm la investiții. Ar fi o acțiune prostească din partea noastră. Din potrivă, bugetul Uniunii Europene este instrumentul pe care îl putem folosi cel mai bine pentru a crește nivelul investițiilor și acele acțiuni care au o adevărată valoare europeană. Dați-mi voie să vă vorbesc despre portofoliul meu, care este unul orizontal. Colaborez cu mulți colegi și mandatul meu este unul foarte apropiat de interesele cetățenilor, care, e adevărat, sunt și potențiali alegători. Economia digitală este mai mare decât economia Belgiei, de exemplu, și crește foarte repede, mai repede decât economia Chinei. Gândiți-vă că acum în buzunare avem smartphone-uri, avem cu toții uh, laptopuri și avem aplicațiile. Și nu e numai pentru distracție. Da, chiar dacă ne dorim să le folosim pentru, pe motive de distracție da, sau pentru a folosi rețelele sociale, dar să nu uităm faptul că aici e vorba și despre a face afaceri. Întreprinderile au nevoie de instrumente flexibile care să le permită să fie eficiente, competitive. Pentru prima oară în cariera mea politică, domnilor și domnilor, am uh, prieten în rândul ministrilor de finanțe, pentru că ei sunt conștienți de faptul că atunci când vorbim despre uh, e-sănătate, despre uh, populația care îmbătrânește, toate instrumentele digitale și economia digitală în general vor fi de foarte mare ajutor pentru a reduce cheltuielile publice. Și sunt convinsă că datorită acestei forme de economii vom putea să stimulăm creșterea economică și să creăm locuri de muncă. Și mă gândesc la o discuție de la Colegiul Comisarilor pe aceste teme și deseori președintele ne tot prezintă statistici despre creștere și șomaj și cifrele sunt uh, deprimante, căci apoi și eu apoi uh, ridic mâna ca să iau cuvântul și să dau vești exact contrare, pentru că în domeniul meu, în domeniul economiei digitale, avem creștere economică, am creat mii de locuri de muncă în ultimii ani ca să fiu mai precisă, 700 de mii de locuri de muncă sunt încă vacante în acest sector al uh, tehnologiei informației. Suntem perfect conștienți de acest lucru și știm că trebuie să ne pregătim tinerile generații pentru ca ei să poată să ocupe aceste locuri de muncă, pentru că noi așa tinerii sunt cei mai afectați de șomaj. Deja traficul pe internet s-a Uh, uh, dublat numai de, la, de anul trecut până anul acesta. Și știm că toate formele uh, de, de artă virtuală, de economie virtuală, toate serviciile online sunt pe un trend ascendent. Nu putem să ne bazăm pe vechile infrastructuri, trebuie să investim. Dacă vom investi așa cum trebuie, vom reuși să evităm această capcană și anume să uh, nu construim infrastructurile adecvate și atunci să gătuim pur și simplu creșterea care se înfiripă acum. Deci trebuie neapărat să investim, trebuie neapărat să ne pregătim. Nu e vorba numai despre a oferi conținut nou, servicii noi, avem nevoie de uh, o acoperire uh, a internetului cu, de mare viteză peste tot. Nu trebuie să ajungem la situații unde uh, rețeaua va duce lipsă de capacitate, pentru că, cum v-am spus, pur și simplu vom sufoca uh, potențialul de dezvoltare de care suntem perfect conștienți. De aceea avem datoria să ne facem temele în ce privește investițiile. Și aici vin veștile bune. Dacă investim, vom culege roadele. O creștere cu 10% a investițiilor va, va re, avea drept consecință pozitivă o creștere a PIB-ului cu 1 până la 1,5%. Vedeți ce important este să investiți în internetul de bandă largă? și aceste investiții pot să fie făcute cu bani de la bugetul UE. Trebuie să reducem profilul de risc al acestor proiecte și trebuie să punem la contribuție investițiile private. Dar, pentru aceasta, trebuie să fim un, conect, un continent bine conectat. Și de aici Uh, propunerile din programul de interconectare al Europei despre internetul de bandă largă. Această facilitate propune 9,2 miliarde de euro în total, profitând de noul sistem uh, creativ de finanțare, am putea să mărim această sumă până la 100 de miliarde de euro. Iată de cât de mulți bani este vorba și folosind acești bani am putea într-adevăr să conectăm la internet zonele rurale, zonele de frontieră și așa mai departe. Un alt exemplu. E-guvernare. Datorită guvernării electronice, relațiile cu cetățenii pot să fie mai rapide și mai ieftine. Și într-o piață unică, sistemele ar trebui să fie transfrontaliere, de unde și facilitatea de interconectare a Europei. Dacă luăm deciziile care se impun la Parlament, la Consiliu, atunci chiar vom face o treabă bună. Și în plus este clar că dacă vrei să ai o productivitate viitoare garantată, trebuie să investești în cercetare și dezvoltare. Deja, noi tehnologii descoperite datorită finanțării cercetării ne permit să avansăm în domeniul computerelor, în domeniul electronicii. Dacă te servești de acest model ca să-ți dai seama ce poți să obții datorită unor investiții bine țintite, îți dai seama că un simplu proiect care a fost finanțat cu 120 de milioane, așa cum a fost cazul cu un proiect uh, inițiat de comisie, ajungi la câștiguri de 250 de miliarde. Și nu e vorba numai despre miliardele de euro care au fost câștigate în urma uh, descoperirilor făcute în domeniul telefoniei mobile și a tehnologiei 3G. Te gândești și la celelalte beneficii. De aceea avem nevoie de Orizon 2020. V-am dat deci doar aceste câteva exemple de ce anume putem să obținem datorită finanțărilor din cadrul financiar multianual. Avem nevoie de un buget creativ care să răspundă nevoilor de astăzi și să creeze oportunități. Sunt oportunități reale, nu doar vise. Dar trebuie să ne luăm un angajament serios. Trebuie să ne dăm mijloacele necesare pentru a ne îndeplini obiectivele. Și dumneavoastră aveți datoria să explicați că a finanța bugetul Europei înseamnă să finanțezi în ce există mai bun la ora actuală. Da, Mulțumesc foarte mult, doamnă Cruz. Acum o să dau cuvântul participanților la conferință. Cei care au cerut cuvântul nu sunt puțini să sperăm că toată lumea o să poată să vorbească în condițiile în care sperăm că lumea va fi cât se poate de succinte, eventual, sau propun două minute pe persoană. Egidius Meiluna. Are cuvântul domnul Mediu, ministru adjunct de externe din Lituania. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor. Permiteți-mi să încep spunând că nu, eu nu cred că există vreo politică europeană care să ducă la un viitor mai bun fără un buget uh, european credibil. Bugetul, un buget european trebuie să fie un buget pentru investiții, pentru a ne asigura uh, viitorul durabil în următoarele decenii. Uh, politica agricolă comună și politica de coeziune au fost introduse în urmă cu câteva decenii și am văzut la ce transformări au dus în jurul nostru. Uh, în ultimii ani ne-am confruntat cu o criză economică severă, am ajuns la măsuri, la măsuri de austeritate, cu o competitivitate globală mai mare, schimbări climatice și așa mai departe. Dar până la urmă, cea mai importantă provocare rezidă în creșterea economică. Nu a existat niciodată un moment mai uh, oportun pentru aceste politici, politica de coeziune. Și pentru a vă ilustra tocmai cele uh, pe care le-am spus, aș dori să vă uh, spun o poveste de succes din Lituania. Există un oraș mai degrabă mic în sudul Lituaniei, um, care avea un rol foarte important în domeniul sănătății uh, în trecut. În 2003, rata șomajului era de două ori, de trei ori mai mare decât în restul țării um, și-a pierdut pur și simplu um, avantajele față de uh, restul țării. Însă, după 9 no- ani, mulțumită investițiilor din fondurile europene, infrastructura a fost modernizată, s-au creat noi locuri de muncă și a, și-a, regăs, și-a regăsit uh, vechea uh, bunăstare. Nu a atras uh, cetățeni doar din Lituania, ci și din țările vecine. Uh, este doar un mic exemplu, dar știm că există mii de asemenea povești de succes peste tot în Uniunea Europeană, care ne demonstrează că aceste politici comune ale europene, cum au fost, cum este politica de coeziune sau politica agricolă comună, au dus la investiții majore și s-a ajuns la creștere economică serioasă. Um, din punctul meu de vedere, Uniunea Europeană nu va, nu va putea fi competitivă pe plan extern dacă nu va da dovadă de solidaritate și de coeziune pe plan intern. Aș dori să spun că viitorul nostru depinde de solidaritatea cu care vom aborda provocările cu care ne vom confrunta pe viitor. Dacă ne dorim să avem succes, Trebuie să avem o încredere puternică în politicile comune europene care duc la rezultate concrete. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă, mul- vă mulțumesc. Acum domnul, uh, doamna ministru de stat din partea Ungariei pentru afaceri europene. Vă mulțumesc foarte mult. Dragi colegi, aș avea de făcut uh, trei remarci generale. Sper că nu mă voi lungi mai mult de două minute. În momentul în care discutăm cadrul financiar multianual, nu trebuie să uităm că discutăm despre obiectivele noastre pe termen mediu. Nu discutăm de obiective pe o perioadă scurtă de timp. Tratatul de la Lisabona a consolidat competențele ducând la sarcini suplimentare pentru, pentru Uniunea Europeană, așa cum s-a spus deja. Nu putem să ne ocupăm de aceste sarcini uh, dacă ele nu sunt finanțate în mod adecvat. Suntem cu toții de acord că următorul cadru financiar multianual trebuie să reflecte obiectivele strategiei Uniunii Europeană 2020. Cu toate acestea, aceste obiective nu pot fi atinse fără consolidarea coeziunii interne a Uniunii Europene. Și permiteți-mi să vorbesc, uh, să, să spun mai multe cuvinte despre politicile tradiționale europene și este vorba de politica agricolă comună ca și de politica de coeziune. Eu sunt convinsă că aceste politici trebuie păstrate um, și în următorul cadru financiar multianual. Din acest punct de vedere, propunerea com- Comisiei de a plafona uh, politica de coeziune pentru statele membre la un nivel de 2,5% din PIB duce la, îngrijo- la îngrijorări majore, pentru că este o, o propunere nefavorabilă tocmai pentru regiunile care, care sunt mai puțin uh, dezvoltate. Politica de coeziune este principalul nostru instrument pentru a uh, îmbunătăți competitivitatea Uniunii Europene. Pe de o parte, uh, Politica de coeziune a ajutat la recuperarea terenului uh, de către regiune mai puțin dezvoltate, dar nu discutăm doar despre regiunile mai puțin dezvoltate. Și companiile, întreprinderile din uh, regiunile mai dezvoltate au profitat în urma acestei politici. Mai multe studii au uh, demonstrat că fiecare euro care a fost investit în, în țările grupului Visegrad a dus la uh, un câștig de, 60, de, uh, de 1,61 de euro în uh, zonele respective. Deci, un, uh, un profit de 61% în urma investirii de un euro se reîntoarce în țările de unde a venit investiția respectivă. Drept urmare, uh, companiile bazate care se află în uh, cele 15 uh, vechi state membre, în uh, țările contribu- care contribuie în mod net, sunt cele care și profită în urma acestei politici de, co- de coeziune. Și în aceste um, timpuri de austeritate dificile ar trebui să păstrăm instrumentele care funcționează foarte bine. Obiectivul discuției de astăzi este să uh, identificăm care va fi rolul uh, cadrului financiar multianual ca un instrument de uh, investiții eficient, așa cum s-a subliniat deja. Cred că um, răspunsul este clar. Știm foarte clar care este cea mai bună modalitate de a ne uh, cheltui banii noștri comuni. Este vorba de politica de coeziune. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, doamna Iori. Domnul Dumbrovski, președintele Comisiei pentru Dezvoltare Regională din uh, uh Senatul Let- Letoniei. Vă mulțumesc, dragi colegi. În sesiunea de, des, de deschidere în această dimineață, președintele Consiliului European danez s-a uh, referit la cadrul financiar multianual și m-am bucurat să aud că unul din principii, cele mai importante principii a fost uh, solidaritatea. Din păcate, uneori uh, vedem că există o diferență foarte mare între dec- uh, principiile declarate și realitatea la, la fața locului. Să vă dau un exemplu. De exemplu, propunerea Comisiei de buget pentru următoarea perioadă financiară um, vorbește de o reducere cu 25% a plăților din politica de coziune pentru uh, statul meu. Este vorba de o reducere cu 25% în plăți pentru un stat care este un, uh, unul dintre cele mai sărași state ale Uniunii Europene, care a sărăcit și mai mult în ultimii ani, pierzând cam 20% din PIB în ultimii trei ani. Deci, mai putem vorbi de solidaritate în aceste condiții? Cum mă pot întoarce elector- în fața electoratului din țara mea să le explic Uh, să le povestesc despre solidaritate. Aș dori să pun o întrebare mai largă în acest context. Uh, ce Europa vom construi? Vom construi oare o Europa care se bazează pe uh, valori comune, pe principii comune? Sau vom construi o Europa în care fiecare este, este responsabil pentru el însuși? Cei puternici nu vor ține seama de cei săraci și de cei mai slabi. Poate considerați că este o întrebare cu un răspuns evident. O întrebare retorică, dar să vă aduc aminte de o înțelepciune veche. Poți să păcălești unii oameni uneori, dar nu poți să-i păcălești pe toți tot timpul. Nu este nevoie doar să discutăm despre solidaritate, ci trebuie să trecem la acțiuni concrete. Până la urmă, proiectul european este legitimat doar dacă politicile europene uh, sunt consecvente și respectă principiile pe care le proclamă. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. Doamna Danuta Hubner, președintă a Comisiei Regii din Parlamentul European. Mulțumesc, domnule președinte, și o să vorbesc în limba engleză. Vă amintiți de dimineață, președintele Martin Schulz a spus că Parlamentul European, și, mă scuzați, bugetul european și bugetele naționale trebuie să aibă același obiectiv și anume creșterea economică într-un mod complementar. Și anul trecut am vorbit și am inițiat semestrul european și guvernanța europeană economică pentru a întări inclusiv bugetele naționale. Este deci important să vedem care sunt acele uh, politici, potențialul lor prin, um, care sunt influențate prin intermediul gestiunii împărtășite, partajate și să vedem în ce măsură ele au un impact asupra bugetelor naționale. Eu cred că bugetul european poate să fie un vector excelent de schimbări uh, majore și de uh, creștere economică exact ca și celelalte politici care uh, sunt bazate pe acest principiu al gestiuni, gestiunii partajate. Și aș, vorbi să, vor, aș vrea să vorbesc despre această adevărată obsesie a creșterii economice pe care, despre care auzim așa de mult în ultima vreme. Practic toată lumea vorbește, toate instituțiile vorbesc despre această creștere economică, inclusiv acest cadru multianual financiar. Însă, dacă mergeți pe stradă, dacă uh, uitați uh, la ce spune mass media, dacă vedem rezultatele Consiliului uh, sau consiliilor, vedem că nu toată lumea are aceeași viziune, pentru că în această cursă populistă uh, care vizează reduceri de buget, nu avem niciun fel de creștere economică, niciun fel de potențial sunt uh, anumite țări și anumite, enti, uh, anumite entități, mai bine zis, care preferă reduceri la nivel european și o creștere individuală pe plan național. Se vorbește chiar de, de către, se vorbește chiar de m, mm, sancțiuni macroeconomice nesoțite de alte tipuri de măsuri. Deci, haideți să vedem. Uh, ce s-a întâmplat. Comisia a pregătit un cadru multianual financiar foarte echilibrat, foarte bun, bazat pe obiective de creștere și ocupare și de asemenea un buget bun pentru măsuri de susținere a veniturilor. Iar uh, dacă e vorba să fie reducere, acestea afectează, ar afecta creșterea și ocuparea și ne-am dat cu stângul, stângul în dreptul și ne-am întoarce la o filozofie bugetară a anilor 80, ar fi nu numai păcat, dar ar și submina competitivitatea europeană. Cred că este datoria Parlamentului European uh, să spună că nu trebuie să existe reduceri bugetare și legate de cheltuielile pentru creștere. Mulțumesc, doamna Odobescu Luminița, secretar de stat la Ministerul de Resurselor din România. Mulțumesc, dragi participanți. Cu toții avem nevoie de un buget care să fie o pârghie pentru uh, creșterea economică, pentru competitivitatea economică a Europei, pentru uh, a rezolva problema deficitelor, deficiturilor bugetare și pentru a crește solidaritate. Fără resurse financiare, însă nu putem să aducem decât o contribuție limitată la îndeplinirea obiectivelor și angajamentelor Uniunii Europene și la respectul sau respectarea solidității în Uniunea Europeană. România își dorește un pachet care dorește nevoia de creștere economică și de uh, uh, ocuparea forței de muncă. Criza europeană și, de asemenea, care ia în calcul criza europeană și nevoia de dezvoltare a țărilor membre este nevoie, de exemplu, de creștere în ceea ce privește infrastructurile de transport, deci bani mai mulți pentru acest sector, pentru că aceasta duce la competitivitate, competitivitate sporită, la investiții suplimentare și aceste investiții pot fi susținute uh, și să aibă o repercutare asupra politicilor de coeziune, agricole, etc. România își dorește continuare un buget flexibil deja prezent ca atare în cadrul actual, care ofere suficientă marjă de manevră în buget uh, care să ducă la un echilibru, pe de o parte, între discipline, pe de altă parte, pentru a răspunde nevoilor preconizate. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Acum urmează președintele Comitetului Parlamentar Mixt Croația Uniunea Europeană din partea Parlamentului Croat, vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc co-organizatorilor Comisiei Europene, Consiliului și Parlamentului pentru invitația care ne-a fost adresată la această întâlnire de înalt nivel. Mulțumesc uh, doamnei Schulz și domnului Lamasur pentru că ne-au primit foarte frumos și pentru cina de aseară. Vorbesc uh, ca și deputat uh, croat, dar voi fi în viitor și observator Uh, din partea Croației în Parlamentul European. Deci un numai deputat croat. Croația a semnat tratatul de aderare și aș dori să mulțumesc aici tuturor colegilor și um, de asemenea colegilor uh, uh, din Troica președințială Polonia, Ungaria, În ianuarie, croații, în proporție de două treimi, au votat pentru intrarea țărilor în Europeană. Iar în acest proces a trebuit să explicăm uh, cetățenilor noștri uh, ce înseamnă Uniunea Europeană. Nu este simplu să vezi modul în care cetățenii în timp de criză pot să-și aducă sprijinul uh, în față de proiectul european. Acest lucru s-a reflectat și în alte țări din Europeană în ultimii ani. Oricum, a fost ocazia pentru a afla de către cetățenii noștri mai multe despre cadrul financiar multianual, dar și despre alte proiecte care pot fi finanțate de la acest buget, despre modul în care se leagă 2020, UE 2020 de cadrul financiar multianual și de ce trebuie făcut pe plan național pentru a contribui la ieșirea din criză, dar și pentru a consolida mecanismele uh, generatoare de solidaritate. În Croația, Uh, avem, practic, uh, avem două experiențe. Una se reflectă din tratatul național și uh, cealaltă, tratatul semnat național și cealaltă se, se reflectă provenind din propria noastră experiență. În orice caz, există încă așteptări foarte mari, bineînțeles. Dorim coeziune, bineînțeles, dar ne-am dorit investiții mai multe legate de dezvoltare, de cercetare și așa mai departe. Iar uh, în ceea ce privește agricultura, și acestea trebuie să fie luate în considerare în acest cadru, mai ales o perioadă de tranziție de 10 ani. Aceasta ne-ar uh, ajuta și am dorit de asemenea și mai multe prevederi legate de protecția granițelor externe. În orice caz, acum vorbim despre Europa celor 28. Vă mulțumesc. Thank you very much. Mrs. Cal mulțumesc, doamna Kalina Lukasevich, președinte a Comisiei de Afaceri Externe în Camera Deputaților din Letonia. Doamnelor și domnilor, dragi colegi, sunt foarte bucuroasă de faptul că președinția daneză împreună cu Parlamentul și Comisia continuă dezbaterea care a fost lansată anul trecut în toamnă despre cadrul financiar multianual și mă bucur și de faptul că reprezentanții parlamentele naționale sunt invitați aici. Sunt de acord cu principiile care au fost afirmate în discursul reprezentantului președinției Consiliului. Ne bucurăm foarte mult, încă o dată, de cadrul în care loc această dezbatere. Vreau să vă spun câte ceva despre poziția Parlamentului Leton uh, în ce privește competitivitatea și cadrul financiar multianual. Letonia este un beneficiar net și noi ne dorim să avem dezvoltare economică sustenabilă, astfel încât să nu mai fim beneficiari neți, ci contribuitori neți. Însă avem nevoie de investiții în infrastructurile de bază, în capitalul uman și în productivitate. Este foarte important pentru partea estică a, mării, a regiunii Mării Baltice. Iată de ce suntem de acord cu obiectivele bugetului Uniunii Europene. Noi vrem să atingem obiectivele din strategia Europa 2020, dar nu suntem de acord cu anumite detalii din propunerea Comisiei Europene, mai de ce privește politica de coeziune. În anii precedenți, Letonia a implementat măsuri de austeritate și de consolidare în mod cât se poate de responsabil. Suntem pionieri în ce privește uh, disciplina bugetară și am, reu- am aplicat măsurile din mecanismul de stabilitate financiară înainte ca acestea să fi fost scrise, ceea ce a făcut ca PIB-ul nostru să crească. Noi credem că atunci când distribuiți uh, banii din fondurile structurale, trebuie să țineți cont de felul în care s-au comportat țările. Deci noi credem că dacă va exista o plafonare a bugetului politicii coeziune, o țară precum Letonia va primi cu 20% mai puțin bani. Ceea ce este contrar uh, principiilor europene. Asta nu înseamnă că mai sprijiniți o țară, chiar și o țară care, așa cum spuneam, a implementat reforme și măsuri de austeritate bugetare foarte serioase. Politica de coeziune trebuie să ne ajute să atragem investiții. Noi până acum am profitat de ea pentru că am putut să ne restabilim economia, cum vă spuneam, Rata creșterii economice a Letoniei anul trecut a fost de 5,5%. Însă, din păcate, plățile directe uh, nu mai sunt uh, uh, nu mai sunt eligibile în modul în care ni s-a promis atunci când ne-am negociat aderarea la Uniunea Europeană. În continuare, noi avem un nivel al plăților directe de 3 sau 4 ori mai mici decât este cazul pentru țările care erau deja în Uniunea Europeană atunci când noi am aderat fermierii noștri sunt complet dezavantajați. De aceea avem nevoie de condiții echitabile pentru toți fermierii din Uniunea Europeană. Ar trebui să vizăm excelența, ar trebui să sprijinim infrastructura pentru știință peste tot în Uniunea Europeană. Nu trebuie ca centrele de excelență să se concentreze nume în anumite state membre. Aceasta ar fi o abordare greșită. În concluzie, Uniunea Europeană nu poate să funcționeze decât dacă există uniune și solidaritate. Dacă tot ne dorim creștere economică și ocupare, atunci nu trebuie să uităm aceste principii, mai ales atunci când negociem următoarea perioadă uh, de programare, pentru că aceste principii ne vor permite o dezvoltare economică pe termen lung. Vă mulțumesc! mulțumesc. Domnul uh, Farm acum are cuvântul uh, din partea grupului socialiștilor și democraților. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt coordonator al SND la uh, Comisia Bugetară și am fost raportor și pentru uh, euroobligațiuni. Eu aș vrea să reacționez la ce a spus uh, domnul Schmidt Eh, mă scuzați, doamna prim-ministru Torning Schmidt în această dimineață și am fost foarte recunoscător pentru tot ceea ce a spus. Ea a vorbit despre modernizarea bugetului prin alocarea eh, mai multor fonduri către cercetare și dezvoltare, ceea ce înseamnă că eh, am reduce banii de la PAC și politica de coeziune și i-am dat cercetării eu cred că putem să obținem organizarea altfel. De exemplu, dacă folosim fondurile structurale drept un instrument pentru inovare, investiții, infrastructură. Niciun alt instrument nu este mai eficient precum fondurile structurale când este vorba de investiții în creștere și ocupare în țările care au cel mai mult nevoie de ele. Apoi, în numele solidarității, ar trebui să ne concentrăm mai mult asupra regiunilor uh, celor mai defavorizate, a spus doamna prim-ministru. Dar ce înseamnă asta? Că trebuie să reduci fondurile structurale pentru statele membre mai bogate? Nu, nu sunt sigur de acest lucru, pentru că și statele membre mai bogate au regiuni într-o situație uh, defavorizată și au nevoie de investiții în infrastructură, integrare, inovare, etc. Și dacă nu mai au sprijin de la UE, asta nu înseamnă că vor primi o compensare de la bugetele naționale. mai ales dacă ținem cont de situația bugetară prezentă. Dacă finanțarea ar fi uh, redusă sau ar dispărea pentru regiunile defavorizate din țările cele mai bogate, atunci ar dispare solidaritatea față de conceptul european în anumite zone. Mă gândesc, de exemplu, în țara Galilor sau în nordul Suediei, unde întotdeauna conceptul de UE nu a fost foarte popular. Apărarea ideii de Uniune Europeană rămâne în continuare indispensabilă și să nu uităm faptul că ar fi și în detrimentul um, contribuției țărilor mai bogate la fondurile structurale, pentru că ele ar spune de ce am mai contribui noi la aceste fonduri dacă tot nu primim nimic în schimb. Și am putea să ne gândim la felul în care uh, fondurile pot să fie luate dintr-un program și alocate unui alt program, dar nu am fi de acord cu uh, stoparea anumitor programe dacă acestea sunt indispensabile. Însă statele membre nu pot să ajungă la o înțelegere în ce privește programele care ar trebui eliminate sau suspendate. Vă rog frumos să ne faceți asemenea propuneri ca să putem să discutăm la modul foarte serios. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Acum are cuvântul doamna Lucas, care este președinta Comisiei Ad Hoc de la Comitetul Regiunilor pe tema uh, cadrului financiar multianual. Vă mulțumesc, domnule președinte. În urmă cu câteva momente mi s-a spus că Uniunea Europeană ne costă 67 de eurocenți pe zi, deci mai puțin de un euro. Și sunt bucuroasă să pot să spun colegilor că avizul pe care am avut onoarea să-l scriu uh, pe tema cadrului financiar multianual a fost adoptat de către Comitetul Regiunilor în decembrie, practic cu unanimitate. Au existat doar două voturi <laughs> împotrivă și niciunul, sunt bucuroasă să spun, nu venea din Regatul Unit. Ne-ați întrebat cât de ambițioși dorim să fim. Eu cred că ar trebui să fim foarte ambițioși și ar trebui ca aceste ambiții să fie reflectate de către bugetele noastre. Avem nevoie de creștere economică pentru a rezolva situația datorilor suverane și și a datoriei private, care a crescut foarte mult în ultima decadă. Pentru că altfel nu vom reuși să facem absolut nimic din ce ne-am propus. Trebuie să avem ocupare, trebuie să avem stimul pentru afacerile existente și trebuie să creăm noi întreprinderi, noi afaceri. Dar cum putem să facem acest lucru? Deoarece deocamdată avem corporații care au miliarde de euro și nu vor să-i cheltuie. Avem bănci care au miliarde de euro și de uh, lire sterline și refuză să dea credite IMM-urilor. Deci de unde va veni sprijinul? Domnilor și domnilor, și nu vă veți mira dacă vă spun acest lucru. Noi credem că numai Politica de coeziune și fondurile structurale pot să fie o sursă pentru acest sprijin. Sunt instrumentele ideale pentru a finanța creșterea. Și aș vrea să răspund unei întrebări pe care a pus-o doamna Letonic Schmidt, care a spus ce se realizează prin acest buget. Am să vă spun eu. Am o legătură cu o regiune care are uh, 1,2 milioane de uh, locuitori din 2010 și, domnule președinte, dați-mi voie să termin ce am de spus. Din 2000, cifrele ne arată că, datorită politicii de coeziune, s-au creat 96.000 de locuri de muncă, 400.000 de oameni au beneficiat de training și au putut să-și găsească mulți dintre un loc de muncă, și s-au creat oportunități pentru alte uh, mii de întreprinderi de a se extinde. Iată rezultatele pentru o regiune unde există 1,2 milioane de locuitori. Deci, ce înseamnă acest lucru? Că în Regatul Unit s-a făcut o economie de 7.000 de lire sterline pe cap de locuitor, bani pe care nu a trebuit să-i mai cheltuim din bugetele publice și datorită acestor bani am avut investiții și am putut să ne bucurăm de mobilă din Suedia, de vinuri din Franța, de telefoane din Finlanda și lista ar putea să continue. Suntem o comunitate eu, europeană, ni s-a spus, dar eu nu sunt de acord. Suntem cu toții o mare comunitate și de aceea trebuie să beneficiem de această politică de coeziune și cu cât o să sprijinim mai mult, cu atât o să putem să ne bucurăm de succes uh, pe viitor. Mulțumesc, vă rog să vă respectați timpul alocat, spune președintele. Domnul Formichela de la Camera Deputaților din Italia. Mulțumesc, domnule președinte. Eu vreau să mă încep discursul apropo de concluzia domnului White, care a spus că bugetul nostru trebuia să fie un buget pentru investiții. După părerea noastră, bugetul Uniunii Europene ar trebui să se concentreze pe cheltuielile pentru investiții, acele cheltuieli care sunt adecvate pentru a crea locuri de muncă. Suntem convinși că într-un moment de criză avem nevoie de un motor de dezvoltare. Și politica de coeziune poate să fie volanul care conduce acest uh, motor. Avem nevoie de o politică pentru viitor. Eu am un răsp- vreau să dau un răspuns afirmativ. Dacă ne dorim să avem un model de dezvoltare care să garanteze un echilibru pe plan social și um, economic, atunci avem nevoie de un buget modern. Dar avem și critici de formulat față de propunerea Comisiei. în momentul în care s-a făcut o reducere cu 40 de uh, uh, miliarde de euro, nu ni se pare normal, pentru că într-un moment de criză am avea nevoie de investiții și mai mari din fondurile structurale. Pentru că altfel se reduc și uh, fondurile pe care le vom putea obține din sectorul privat pentru a permite dezvoltarea regiunilor. Un alt punct care ne deranjează este introducerea categoriei regiuni în tranziție, care, de fapt, nu corespunde decât nevoilor anumitor țări care încă sunt prospere, după o părere eronată, după o viziune eronată a politicii de uh, distribuire. Dar toate teritoriile care au întârzieri pe plan de dezvoltare au nevoie de solidaritate. Pentru că dacă toate regiunile se dezvoltă cât de cât la același ritm, acest lucru este benefic pentru toată Uniunea Europeană. Un ultim aspect pe care aș dori să-l critic e vorba de așa numita plafonare. Și nu am aceeași părere precum ministrul din Ungaria. Comisia își propune un procent de 2,5% din PIB. Dacă politica de coeziune trebuie să rămână una regională, acest plafon ar trebui să fie scăzut, pentru ca repartizarea resurselor să se facă în mod mai echitabil în funcție de nivelul de dezvoltare al regiunilor. Peste câteva zile, Camera Deputaților Italian va adopta un document despre cadrul financiar multianual, unde, în calitatea mea de raportor, voi cere să fie subliniate aceste poziții. Vă mulțumesc! Thank you very much. Vă mulțumesc! Domnul uh, Hartson, membru al Parlamentului suedez. Vă mulțumesc, domnule președinte. Voi spune și eu câteva lucruri foarte subcint, uh, ținând cont de faptul că am foarte puțin timp la dispoziție. Voi spune câteva lucruri despre poziția Parlamentului suedez, suedez despre cadrul financiar multianual. Aș dori să încep spunând că Parlamentul suedez este de acord cu uh, liniile generale, chiar dacă apar uh, diferențe în momentul în care discutăm detaliile. Noi nu ne dorim o reducere a bugetului european. După părerea noastră, este foarte important să avem o puternică politică de coeziune, dar avem o atitudine mai critică în legătură cu uh, structura bugetului și ne-am dorit o uh, o înghețare în termen real, în același timp o modernizare a structurii uh, bugetului. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că noi ne dorim să ne concentrăm pe măsurile care duc la crearea de locuri de muncă, pe cercetare transfrontalieră, pe măsurile care aduc în general o valoare adăugată europeană. Această abordare trebuie să facă parte din procesul de modernizare a bugetului, uh, transfer a resurselor bugetare în zonele unde acestea pot fi folosite într-un mod mai eficient. Acum m-aș referi la argumentele contra acestui nou cadru financiar. Unii s-au referit la faptul că bugetul european nu a crescut uh, la fel de repede cum au făcut-o bugetele naționale. Acest lucru uh, este adevărat, dar uh, trebuie să ținem seama întotdeauna despre legăturile existente între bugetele naționale și obiectivele naționale și bugetul european și obiectivele uh, europene. Uh, bugetele naționale sunt responsabile pentru toate aceste domenii, educație, creștere economică și așa mai departe și aș dori să subliniez faptul că poate că Europa nu va depăși niciodată, nu va putea depăși niciodată această criză economică dacă va recurge doar la politica de austeritate care se manifestă în uh, statele membre și asta indiferent de ceea ce se va întâmpla cu bugetul european. Și văd că nu mai am uh, foarte mult timp la dispoziție. Un argument pentru a susține un uh, buget mai mare. Și asta e un argument valabil după părerea mea. Uniunea Europeană trebuie să facă față unor noi sarcini, are noi uh, competențe. Dar fa- uh, faptul că ai, ai primit noi sarcini nu înseamnă că trebuie să le onorezi și pe uh, toate cele uh, vechi. Avem nevoie așadar de un nou buget care să fie mai modern, pentru că doar așa poate fi mai eficient. Vă mulțumesc, domnul Adrian Severin, membru al Parlamentului European. Vă mulțumesc, domnule președinte. Sper că această adunare va ajunge la concluzia că politica de coeziune este o, uh, o ambiție atât europeană cât și națională. Securitatea, într-o definiție foarte largă care include uh, securitate economică și socială, este indivizibilă. Deci fiecare stat membru își dorește uh, coeziune europeană și din punct de vedere uh, teritorial. Disparitățile sunt pericole pentru stabilitatea întregii Uniuni Europene și sunt periculoase și pentru fiecare stat membru în parte. Acestea fiind spuse, aș dori să subliniez faptul că bugetul pentru politicile de coeziune este, atac, este atacat în, uh, în continuu și așa se manifestă vechii demoni ai rivalităților între națiuni și al abordărilor populiste. Tendința de a reduce bugetul, uh, bugetul politicilor de coeziune reprezintă un exemplu foarte brutal al acestei, um, al acestei realități. Și mă gândesc aici și la condiționalitatea atașată cheltuirii fondurilor din, uh, din, din acest uh, domeniu. Condițiile macroeconomice impuse se îndreaptă împotriva spiritului politicii de coeziune, pentru că statele care au cea mai mare nevoie de fondurile de coeziune sunt uh, statele care au probleme din punct de vedere macroeconomic. Este vorba de aceleași state care se întâmpină cu cele mai mari uh, dificultăți pentru a prezenta proiecte foarte bune. Trebuie așadar să înțelegem că trebuie să demarăm un mecanism care să ajute într-adevăr statele care au nevoie să primească aceste fonduri și să nu direcționăm, direcționăm aceste fonduri înspre statele care sunt mai, dez, mai dezvoltate și uh, au o capacitate superioară de a accesa aceste fonduri. Facilitatea uh, Conectarea Europei este un exemplu foarte bun din acest punct de vedere. Uh, Comisia propune finanțarea acestui instrument cu 40 de miliarde de euro plus 10 miliarde de euro care provin din, uh, de la fondurile structurale de coeziune. Ce înseamnă acest lucru? statele care primesc o alocare mai mare pe baza politicii de coeziune vor contribui cel mai mult pentru acest pachet. Deci avem nevoie uh, asigurări în sensul că plățile uh, naționale vor fi respectate și trebuie să evităm situația în care vor apărea perdanți tocmai în rândul statelor care trebuie să fie folosit, uh, să fie sprijinite mai mult prin politica de coeziune, pentru că ele nu au um, um, nu au, uh, nu au administrația suficient de dezvoltată. Și acum, uh, legarea uh, cheltuielilor, plăților cu nivelul de dezvoltare a statelor este o idee uh, absurdă. Și închei, această idee ignoră, de fapt, principiul solidarității care ar trebui să se afle în centrul politicii de coeziune. O politică keynesiană nu mai este, politic, nu mai este posibilă la nivel național și cred că cu toții suntem de acord cu acest lucru. Vă mulțumesc, domnul Iorcovici, președintele Comisiei Uh, pentru politici fiscale din uh, Parlamentul Croației. Vă mulțumesc, domnule președinte, uh, doamnelor și domnilor. Doresc să felicit Comisia Europeană, președinția daneză, pentru acest dialog inițiat. Croația a învățat ce înseamnă criza într-un mod foarte crud dar am învățat, și acest lucru este și mai important, că orice perioadă de criză poate fi depășită. Cum putem construi un nou viitor? Putem face acest lucru doar prin intermediul unui dialog, unitate și un echilibru de costuri. Acesta este viitorul Uniunii Europene. Croația este convinsă de forța Uniunii Europene în uh, investiții și uh, un viitor pozitiv. Drept urmare, suntem convinși că propunerea Comisiei despre uh, cadrul financiar multianual este una realistă și echilibrată, mai ales pentru că pune accentul pe coeziune, pune accentul pe vecinătatea Uniunii Europene avem această aceste efortul de stabilitate trebuie sprijinită și în continuare și sper că aceste eforturi vor fi continuate. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you very much. Vă mulțumesc. Are cuvântul doamna Sidonia Radavesca, membra Parlamentului European din partea grupului PPE. Vă mulțumesc, domnule președinte. Colegul meu din partea Comisiei pentru Bugete mă încurajează să vorbesc în franceză. Poate uh, voi fi pregătită să fac acest lucru anul următor. Și cred că până la urmă voi vorbi în poloneză. Doamnelor și domnilor, Dacă ne dorim păstrarea nivelului actual al bugetului european în structura sa actuală, Uh, trebuie să recunosc că această temă a fost uh, amintită deja de antevorbitorii mei. Nu, uh, nu voi accentua prea mult rolul de creștere economică al bugetului european, ci aș dori să mă refer la două alte domenii care încă nu au fost amintite. Alături de noi se află reprezentanții ai parlamentelor naționale și cărora aș dori să le adresez un apel. Acest apel este adresat colegilor noștri din Parlamentele Naționale, dar și colegilor din Parlamentul European pentru a lucra împreună mai bine, în, în sensul folosirii mai eficiente a fondurilor europene. În momentul în care eu merg în circunscripția mea electorală, uh, văd foarte clar că important este nu, nu doar cât de mare este suma care există la dispoziție, ci și condițiile uh, în care sunt uh, cheltuite aceste fonduri. Aici uh, există efecte de sinergie posibile între Parlamentul European și Parlamentele Naționale. Trebuie să uh, conlucrăm foarte strâns pentru a reduce povara administrativă pentru cei care urmează să beneficieze de aceste fonduri. Și fondurile, desigur, trebuie să fie folosite cât mai bine, cât mai eficient. Apoi, un alt aspect nu a fost amintit în discuția pe care am avut-o astăzi. Nu trebuie să uităm celelalte mijloace din uh, bugetul european care nu se regăsesc în domeniul politicii de coeziune, în domeniul politicii agricole comune, dar care, de exemplu, uh, sprijină mobilitatea tinerilor în Uniunea Europeană, care sprijină diferite măsuri de pregătire profesională. Nu este vorba întotdeauna de sume foarte mari, dar acestea asigură uh, participarea, intrarea pe piața, muncă, pe piața uh, muncii a beneficiarilor și aceste fonduri sprijină până la urmă ideea și identitatea europeană. Și după cum am spus, nu sunt sume foarte importante în comparație cu numărul beneficiarilor acestor sume. Deci nu, îmi doresc să nu uităm de aceste sume. Vă mulțumesc, doamna Elena Andre membre a Parlamentului Național din Portugalia. Boa tarde a todas e a todos. Eh, eu gostava também de fazer alguns comentários sobre os temas que... Vă mulțumesc. Aș avea și eu câteva remarci despre uh, tema pe care o discutăm astăzi. trebuie modificată ceva în abordarea pe care o avem până acum. Criza monedei euro s-a stabilizat, dar nu a fost uh, depășită. Există măsuri de austeritate care au un efect asupra creșterii economice, asupra ocupării locurilor de muncă și asupra calității vieților cetățenilor. Un alt factor a fost, uh, important a fost amintit în această dupămasă masă și este vorba de lipsa uh, de sprijin și lipsa de, de înțelegere a cetățenilor europeni pentru ideea europeană. Și în aceste condiții poate ar trebui să ne întrebăm dacă um, Europa nu ar trebui să fie, instituțiile europene nu ar trebui să fie consolidate pentru a răspunde, pentru a putea răspunde cât mai coordonat și cât mai bine acestei crize cu care ne confruntăm în acest moment nu trebuie să uităm de solidaritate, care a fost un principiu atât de important în procesul de unificare europeană. Bugetul Uniunii Europene este unul dintre cele mai importante instrumente în sensul revenirii la o creștere economică și să ajungem la o adevărată guvernanță economică comună. Comisia a făcut o, o propunere în legătură cu cadrul financiar multianual, dar bugetul trebuie să uh, consolideze încrederea cetățenilor în ideea europeană, să consolideze mobilitatea cetățenilor europeni. Propunerile uh, Comisiei ar trebui să fie sprijinite și Parlamentul European ar trebui să aibă în continuare o atitudine constructivă și inovatoare din acest punct de vedere, chiar și în condițiile în care trebuie să recunoaștem că bugetul european este prea modest pentru a avea un rol uh, fundamental din punctul de vedere al creșterii economice. Și permiteți-mi și o remarcă finală. Nu cred că trebuie să discutăm doar despre păstrarea status quo-ului când discutăm despre politicile bugetare. Nu trebuie să ne gândim întotdeauna la apărarea intereselor naționa- naționale, să discutăm despre plătitori neți și beneficiari uh, neți și să ajungem la o renaționalizare a politicilor, pentru că și uh, contribuitorii neți sunt uh, beneficiari ai politicii de coeziune, de exemplu, în cadrul cadrului financiar multianual. Trebuie să adaptăm bugetul Uniunii Europene la viitoare și fără, co- fără politica de, co- de coeziune nu va exista o solidaritate în, în uh, viitorul apropiat. As a member of the Dutch Parliament. Mulțumesc ca membru al Parlamentului olandez, vă mulțumesc pentru ocazia pe care mi-o dați de a vorbi în Parlamentul European în ceea ce privește cadrul financiar multianual. Țara noastră este angajată în Uniunea Europeană și considerăm că împreună putem să răspundem provocărilor globale. Europa este și trebuie să fie o câștigătoare și ne pare bine că și doamna Cruz este o adevărată campioană europeană și ne bucurăm să o avem aici printre noi. Însă suntem martorii unei perioade de criză și iată, ne găsim în fața unei provocări și anume să vedem împreună ce trebuie să facem mai bine și să vedem uh, în ce măsură comunitățile locale și regionale pot să facă ceva. Și aici intervine principiul subsidiarității. Birocrația trebuie să fie înlăturată și Olanda și-ar dori ca să se găsească o soluție la Parlamentul European acestui circ ambulant care pleacă la Strasburg în fiecare lună. Mi-e greu să uh, spun lectorilor mei de ce se întâmplă acest lucru și cerem ca uh, acest buget uh, dedicat acestei situații să fie redus. Avem probleme și provocări mari, Frontex, serviciul de acțiune externă, inovare, agricultură, eficiență energetică, schimbări climatice. Toate aceste politici au nevoie de bani și Uniunea Europeană poate să facă mai mult pentru a spori sinergia între Uniunea Europeană și bugetele naționale. Să fim și să fiți cât de eficace posibil și să faceți uh, două lucruri într-o lovitură cheltuielile europene pot să economisească cheltuieli la bugetele naționale. Și este mai ușor să investești atunci când vezi, când vezi că poți economisești pe plan național și atunci să investi mai mult pentru a răspunde provocărilor comune. Dar aici transparența și controlul sunt absolut esențiale pentru legitimizarea cheltuielilor comune și aici e nevoie de o declarație solemnă a tuturor statelor membre. Solidaritatea, suveranitatea, subsidiaritatea și sinergia sunt cele patru S, S-uri care ne ajută și care ar putea să figureze într-o astfel de declarație comună de gestiune. Mulțumesc, domnul Iorada, președintele Comisiei Eh, comerciale din eh, Parlamentul Spaniol. Vă mulțumesc foarte mult! Parlamentul Spaniol este un parlament angajat în procesul de integrare europeană, angajat pe deplin, iar Uniunea Europeană, spiritul acesteia este împărtășit practic de toate forțele politice reprezentate în Parlamentul Spaniol la ora actuală, dezbaterea politică se, se axează pe ce, ce direcție va lua bugetul european și vorbim despre solidaritate între popoarele europene și uh, creștere și ocupare pentru toată lumea în Uniunea Europeană. Însă, trei politici ne preocupă cu precădere. În primul rând, politica agricolă comună, pe care noi, de altfel, o promovăm cu multă tărie, avem nevoie de o astfel de politică puternică, solidă și bine dotată din punctul de vedere al fondurilor. Și aceasta pentru a răspunde obiectivelor politicii respective, dar și pentru că trebuie să recunoaștem caracterul multifuncțional al acestei politice agricole comune, care, pe lângă obiectivele inițiale, răspunde astăzi și altor priorități și obiective, cum ar fi consolidarea pieței comune, siguranță, securitate alimentară pentru toți cetățenii europeni sau respectarea normelor de mediu și lupta împotriva schimbărilor climatice. Bineînțeles că evenimentele recente au avut un uh, eco în rândul opiniei publice și noi dorim și noi o rezervă pentru produsele agricole alimentare și care n-ar trebui să iasă din afara discuțiilor viitoare pe buget. Apoi, Spania a beneficiat de bună seamă foarte mult de pe urma politicii de coeziune europene în trecut și aceasta i-a permit, permis să aibă o serie întreagă de noi infrastructuri și să-și pună bazele prosperității sale. Spania mizează în continuare pe o politică de coeziune puternică pentru toată lumea, pentru toți membrii UE. Și E adevărat că în acest moment este important să avem politici de coeziune dezvoltate și să le exploatăm potențialul cât mai mult, dar și să simplificăm foarte mult gestionarea acestora. E nevoie de modele mai simple de gestiune și o gestionare, o gestiune financiară corectă. De asemenea, vreau să spun că regiunile acelea intermediare nu trebuie să fie lăsate uitării. E nevoie uh, de a găsi soluții pentru regiunile care ies din situația de regiuni de convergență și să le sprijini pentru a putea să-și consolideze rezultatele obținute și să ajungă din urmă regiunile mai avansate, mai dezvoltate. În sfârșit, politicile de dezvoltare, cercetare și inovare. E nevoie de uh, Uh, mecanisme care să permită reducerea decalajelor tehnologice între diferitele țări și pentru a încuraja prosperitatea pentru toate țările noastre. Excelența trebuie să fie un obiectiv în sine și nu numai un criteriu de uh, distribuire a fondurilor. E nevoie de o adevărată uh, pasarelă către excelență, pentru că toată lumea să poată să ia acest ascensor spre excelență. Și așa cum a spus și domnul White, este important să existe fonduri și pentru IMM-uri. În sfârșit, vă mulțumesc și cred că astfel de întâlniri ne permit să ne apropiem noi, Parlamentele Naționale, de Comisie, de Parlamentul European și dezbaterile sunt cât se poate de rotnice și ne permit să ne punem de acord. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Un membru al Parlamentului Austriac. Domnule președinte, Astăzi am ascultat cu foarte mare atenție discuția pe care am avut-o și m-am gândit cu ce mesaj mă voi întoarce acasă în fața Parlamentului Național. În primul rând doresc să vă mulțumesc pentru uh, sesiunea din această dupămasă. Cred că este într-adevăr foarte important ca Parlamentele naționale, împreună cu Parlamentul European, cu Comisia și cu guvernele, să, încear, să încerce să depășească această cri- uh, criză și să asigură creșterea economică. Însă, un lucru nu este posibil Discuția despre austeritate nu trebuie să aibă loc doar în parlamentele naționale și pe plan european, doar pe plan european să se discute despre creșterea economică și ocuparea forței de muncă. Trebuie să ne gândim împreună unde avem nevoie de investiții politica europeană a fost întotdeauna și va fi și pe viitor o politică de, inve- de investiții. Însă trebuie să ne stabilim niște priorități. Unele priorități sunt ușor de recunoscut. De exemplu, în Austria am hotărât că ne dorim reforme structurale și că pe viitor uh, educația, cercetarea și sănătatea reprezintă priorități esențiale. Cred că acest lucru uh, poate fi recunoscut încet, încet și în uh, bugetul european. După părerea mea, lucrurile trebuie să fie mult mai bine conturate pentru a vedea uh, în ce domenii trebuie economisit pe viitor și în ce domenii vom spune avem nevoie de investiții pentru educație, pentru știință, pentru inovare și puncte comune care se află în toate capit- capitolele. Pentru mine, drept urmare, ar fi important ca bugetul să fie astfel uh, prezentat uh, încât uh, punctele comune între diferite uh, sectoare să fie subliniate pentru a putea vedea de unde uh, pot proveni impulsurile necesare, necesare în diferitele domenii. Și apoi, haideți să ne gândim la reforma uh, administrației. S-a mintit aici uh, e-guvernanța și, după părerea mea, cred că trebuie să ne întoarcem acasă cu concepte foarte clare despre reforma administrativă, cum poate fi redusă administrația europeană pentru a spune că împreună începem să uh, ajungem la reformele necesare pentru a asigura viitorul uh, viitoarei generații. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnul Eduardo Pașeco, membru al Parlamentului Portughez. Vă mulțumesc! Domnule președinte, stimați colegi, aș vrea să-mi încep intervenția afirmând că dacă din această întâlnire ne vom alege cu ceva și dacă europarlamentarii, colegii noștri ar trebui să tragă niște concluzii, acelea ar fi următoarele. Uniunea Europeană trebuie să parieze pe investiții pentru a stimula creșterea economică și pentru a crea locuri de muncă. Sunt principiile de bază. Și în plus, trebuie să folosim ce scrie în tratate că avem nevoie de dezvoltare și de solidaritate. Și atunci bugetul Uniunii Europene trebuie să fie unul adecvat, pentru că altfel vom ajunge într-un caz în care ne contrazicem singuri. Solidaritatea trebuie să fie concretă, palpabilă, să se manifeste peste tot în Uniunea Europeană. Și toate luările de cuvânt au subliniat tocmai acest lucru. Cât de importantă este politica de coeziune și cât de mult trebuie să investim în cadrul acestei politici. Eu cred că este o veste bună faptul că această percepție este larg răspândită. Și anume că atunci când investim în politica de coeziune, este spre avantajul întregii Uniuni Europene. Trebuie să putem să depășim disparitățile actuale. Numai astfel Europa va fi mai competitivă pe plan mondial. Și cum putem să devenim competitivi? Dacă avem infrastructuri mai bune, dacă ne folosim mai bine capital, capitalul uman. Deci, investiția în politica de coeziune este o investiție în viitorul Europei. Este motivul pentru care, domnule președinte, noi ne luăm angajamentul pentru a face în așa fel încât consolidarea creșterii și a politicii de coeziune să fie fațetele aceleiași monede. Mulțumesc! Mulțumesc acum are cuvântul doamna Ayala Sender, eurodeputată, membra Partidului Socialiștilor și Democraților. Mulțumesc! Mă bucur că se organizează astfel de reuniuni ca și membră a Comisiei Transporturi, Cred că această întâlnire este foarte importantă pentru că avem ocazia să auzim pe colegii din parlamentele naționale și reprezentanța ai altor instituții europene și să discutăm lucruri cât se poate de importante. Și e bine că avem contribuții din partea tuturora. Asta de fapt aduce o mare valoare discuției noastre legate de creștere, de dezvoltare europeană. Este foarte important ca, dacă ne dorim ca Uniunea Europeană să fie puterea uh, economică și de care, pe care ne dorim, ea să fie una care să aducă bunăstare tuturor cetățenilor. Însă guvernații noștri nu au uh, Uh, înțeles totdeauna importanța mobilității în acest sens. Există o diferență între ambițiile europene, pe de-o parte, și ce se întâmplă pe plan național, uh, mai ales ca infrastructuri, infrastructuri care de multe ori lipsesc. Și asta ar trebui să se reflecte în perspectivele 2013-2016 uh, în, în privința transporturilor ca Europa să devină o putere, trebuie să facem mai mult. Mă gândesc ce s-a întâmplat cu acel vulcan islandez când transporturile s-au oprit cu totul și nimic nu a mai funcționat, nimic nu a mai mers. N-ar trebui ca un astfel de scenariu să se respecte. Ne-ar, ne-ar place un buget uh, care să conecteze, interconecteze Europa, acea facilitate de conectare uh, Uh, pentru că tot vorbim de ani de zile de acest lucru, cât de importante sunt infrastructurile de transport și încă nu am făcut ceea ce trebuie. Acum ne găsim perioada de criză, intervin și alte elemente, alți factori și actorii, Statele Unite, criza, Indi- uh, China, mă scuzați, India, etc. Și Uniunea Europeană are anumite aturi, iar această facilitate de conectare este un adevărat pariu pus asupra viitorului Europei și aceasta pentru a întări coeziunea teritorială și socială. Niciun obstacol nu trebuie să mai existe în, ca, în calea rețelelor feroviare și uh, autorutiere, nu trebuie să mai existe niciun fel de, deci, de uh, probleme în calea acestei mobilități, să se dezvolte intermobilitatea, să se dezvolte și să îmbunătățească mobilitatea urbană și aceasta grație mulțumită fondurilor europene, dar și mulțumită acelor coridoare europene care ne permit să depășim uneori niște restricții naționale. Creșterea economică, dezvoltarea ne vor permite de asemenea să luptăm împotriva uh, acelor uh, Uh, enclave sau regiuni izolate uh, într-o perioadă în care nevoia de locuri de muncă este atât de stringentă. De asemenea, trebuie să mizăm mai mult uh, asupra noilor mijloace de comunicare moderne, de calitate, pentru a avea acele efecte de pârghie atât de necesare pentru viitorul nostru european și să nu ne trezim iarăși situații de paralizie totală când mai iz, uh, erupe cât un vulcan. Vă mulțumesc foarte mult! Urmează următorul vorbitor. Doresc să vă mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați uh, adresat-o de a participa la discuția de astăzi. Aș dori să spun câteva cuvinte despre politica de coeziune voi încerca să nu repet lucrurile deja spuse și mă voi referi în primul rând la aspectele sociale ale politicii de coeziune. Argumentele mele se bazează pe argumentele folosite pe domnul White. Au oare, vor mai avea oare cetățenii încredere în Uniunea Europeană dacă tocmai în momentele de criză Uniunea Europeană nu este pregătită să-și oferă uh, sprijinul? Um, Oare ne putem uh, aștepta din partea cetățenilor care trăiesc în regiunile care suferă cel mai mult în, uh, în uh, urma crizei ca ei să fie contribuabili la bugetele europene în condițiile în care Europa nu-i mai ajută. În, mai de mult, acești cetățeni sunt cetățeni care au făcut sacrificii pentru a sprijini integrarea europeană. Am văzut, au văzut că unii au câștigat, alții au uh, pierdut și nu putem accepta în aceste condiții ca politica de coeziune și fondurile dedicate politicii de, de coeziune sunt să fie reduse și să fie abandonați tocmai cei care au cel mai mult de suferit. S-a spus, uh, adică dacă spunem că Uniunea Europeană uh, este reprezentată de bugetul european, atunci, dacă vorbim despre reduceri bugetare europene, atunci înseamnă că ajutorul pus la dispoziția acestor cetățeni va fi și mai redus. Și în asemenea condiții, sprijinim pur și simplu forțele uh, extremiste politice, de extremă dreapta și în momentul respectiv, într-adevăr, vom putea discuta de o criză serioasă a Uniunii Europene, pentru că va trebui să combatem uh, mișcările de extremă dreaptă. Cred că ar fi mai ușor să câștigăm acum inimile cetățenilor și să nu combatem mai târziu forțele de extremă dreaptă. Pentru Ungaria este important ca este evident faptul că în momentul în care se ajunge la o reducere uh, bugetară, solidaritatea este redusă, lucru care înseamnă pierdere a încrederii a cetățenilor și uh, nu se mai dorește o cooperare cu restul cetățenilor. Și noi nu acceptăm această plafonare și reducere, de fapt, al politicii de coeziune cu 20%, așa cum uh, consideră și Letonia. Ungaria reprezintă, rămâne în continuare un aliat și un susținător al ideii europene, dar uh, sprijinim și noi ideea doamnei Hübner, care apără politica de coeziune. Mulțumesc. Cred că această conferință este o idee excelentă. Vorbesc ca uh, redactor pentru uh, un raport din Comisia Industrie. Iată un citat preferat de mine. Nimic nu contribuie mai mult la o bună, un bun regim decât primele 24 de ore în acest regim. Și îți dai seama că dacă te înfometezi 24 de ore, nu e suficient, e, trebuie să faci și sport. Așa că aceasta e paralela pe care aș dori să o, um, să o fac și eu cu ce se întâmplă astăzi în industria noastră. În primul rând, sectorul tehnologiilor de informare și comunitare și al interconectarea acestuia cu sectorul energetic. Avem nevoie, într-adevăr, ca aceste tehnologii să fie absolut conectate. Asta ar fi primul sport care însoțește regimul nostru și al doi, al, al doilea element ar fi inovare pentru strategia UE 2020 și ar trebui ca lumea să susțină acest lucru. Am fost la o conferință în acest sens, în această săptămână și este foarte clar că excelența tehnologică și ultimele eh, inovații în materie eh, sunt cheia pentru viitor. Iată un alt spor la care ne-am putea antrena. Apoi avem nevoie energii regenerabile, dar avem nevoie și de ITER, de reactorul ITER. Și un alt sport foarte bun ar fi acela în care uh, am investi masiv în industria europeană, în facilitățile industriale europene, pentru că știm foarte bine că aceste facilități și platforme de producție trebuie să fie stimulate. Fondurile trebuie să meargă acolo și să vor întoarce de acolo. Avem nevoie apoi de IMM-uri în toate țările noastre, ele, ele trebuie să fie uh, sprijinite în țările europene mai vechi și mai noi. În sfârșit, sunt de acord cu cei care spun că avem nevoie de Europa, de Europa pentru toți, pentru toată lumea. Noi, socialiștii europeni, nu suntem de acord și spunem că nu e nevoie de politici macroeconomice care să fie însoțite de sancțiuni. Din potrivă, trebuie energie pentru și trebuie economie și posibilitate pentru toată lumea. Vă mulțumesc foarte mult, domnul Ierluzvolski, PPE. Vă mulțumesc, domnule președinte. Două observații. În primul rând, bugetul. Nu este suficient de mare. S-a tot spus, nu avem bani suficienți, dar există și un buget paralel. Dacă este să ne gândim la bugetul EU 27 și apoi la bugetul EU 17. Dacă ne gândim la aceste bugete luate împreună, ajungem la 3 trilioane față de 1 trilion. Deci, din păcate, avem un buget foarte scăzut și spunem că vrem politică de coeziune, vrem să apărăm rostul politicii de coeziune, dar politica de coeziune pentru 17 state membre este egală cu o singură acțiune de salvare a Greciei. Și a doua oară vreau să vorbesc și despre faptul că dimensiunea externă a politicii uh, Uniunii Europene este total ignorată de acest buget. Nu suntem o insulă, trăim într-o economie globalizată, într-o lume fără frontiere. Și dacă investim în acțiunile externe, înseamnă că vom obține dividende, stabilitate în țările vecine, democrație în jurul nostru, pace în mai multe locuri ale lumei și chiar și investiții. Între 2007 și 2013, creșterea pentru acțiunile externe a fost de 30%. Pentru următorul cadru financiar multianual, creșterea va fi mai mică în 2014 decât în 2013 și vom avea o creștere uh, pentru o perioadă de șapte ani de numai 10%, Vorbim cu toții despre Europa, actor important pe plan mondial, dar această politică externă este în mod structural insuficient finanțată, deci nu este uh, calea de urmat. Care vor fi consecințele? O ve- țări vecine instabile. Eu cred că dacă vorbim despre creștere și creare de locuri de muncă, trebuie să fim serioși și să nu îl consacrăm numai 1% din venitul național brut. Nu e vorba doar de o simplă ambiție, trebuie să doar să ne urmărim interesul. Mulțumesc. Acum are cuvântul doamna Carvalho din partea grupului PPE din Parlamentul European. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnilor miniștri, stimați colegi din parlamentele naționale. Aș vrea să subliniez cât este de important să avem sinergii și complementaritate între diferitele fonduri europene, bugetul european și bugetele naționale. Eu sunt raportor pentru programul Orizont 2020, care, așa cum este următorul program cadru pentru cercetare și inovare în Europa. Și aș vrea să vorbesc despre acest domeniu al cercetării și inovării, pentru că trebuie să acordăm atenție deosebită felului în care Orizont 2020 uh, va veni în completarea fondurilor la nivel național și regional. Provocările cu care ne confruntăm actualmente ne obligă să folosim echipamente sofisticate care nu există întotdeauna la nivel european. Dar, ca să ai asemenea echipamente sofisticate, ai nevoie și de finanțări adecvate ca să le poți crea, ca să le poți menține. Și atunci, mai mult ca niciodată, avem nevoie de crearea de punți între diferitele fonduri existente. Ar trebui să existe legătură între Orizont 2020 și fondurile structurale. Fondurile structurale trebuie să fie folosite, de exemplu, pentru construirea și consolidarea capacității în domeniul cercetării. În plus, putem să uh, ne folosim de fondurile structurale pentru a finanța uh, fazele pilot, uh, demonstrațiile cu noile produse și comercializarea noilor descoperiri. De aceea eu cred că această uh, sinergie între fondurile structurale și Orizont 2020 trebuie să fie mărită. Dar atunci avem nevoie de o simplificare a regulilor de participare, avem nevoie de o coordonare a fixării priorităților și obiectivelor. Iată de ce este foarte important să colaborăm între instituțiile europene, între diferitele departamente care se ocupă de gestionarea diferitelor fonduri și bineînțeles că trebuie să existe colaborare între instituțiile europene și statele membre pentru a concepe cele mai bune politici pentru viitorul Europei. Au mai rămas trei participanți la conferință care am început să ia cuvântul, dar care s-au exprimat deja în această dimineață și ca atare nu le pot da cuvântul mai mult de un minut. Mai întâi, uh, domnul Șefțic de la Senatul Ceh. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mai mulți colegi au susținut deja ideea politicii de coeziune și Senatul Republicii Cehe este de aceeași părere. Politica de coeziune este cea mai importantă politică din bugetul UE. Două observații. Senatul ceh nu dorește să existe această rezervă de 5%. Considerăm că ne-am limitat ambițiile dacă am pune acești bani în rezervă. Apoi, condițiile iată un subiect problematic și sensibil în ce privește subsidiaritatea. Politica de coeziune este importantă, însă nu trebuie să facem abuz de ea. Această politică nu trebuie doar să fie folosită în regiunile care sunt în întârziere. Mulțumesc! Da, foarte scurt. Vă mulțumesc. Doamna Costas, de la Parlamentul Portughez. Obrigado, Sr. presidente. Num minuto que eu gostaria de dizer... Vă mulțumesc, domnule președinte. Într-un minut aș dori să atrag atenția asupra următoarelor aspecte. Sprijinim abordarea Comisiei Europene în totalitate um, în legătură cu perspectiva financiară viitoare. În același timp, avem um, îngrijorări în legătură cu reducerile bugetare uh, în domeniul politic, politicii agricole comune și a politicii de, co- de coeziune, pentru că este vorba de măsuri care sunt vizibile la fața locului și care participă la coeziunea Euro- uh, Europei. Europei, vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnul Jose Manuel Fernandez, membru al Parlamentului European din partea grupului PPE. Vă mulțumesc, domnule președinte. Această dezbatere m-a ajutat să-mi consolidez o convingere pe care am avut-o deja în legătură cu politica agricolă comună și politica de coeziune. Important este să găsim abordarea potrivită. Parlamentul European a cerut deja renunțarea la reducerile propuneri și ar trebui să, trebuie să ne apărăm această poziție, să apărăm aceste politici și, a, și abia după aceea să stabilim și să discutăm despre priori, celelalte priorități care se regăsesc în strategia Uniunii Europeană 2020. Au fost formulate cinci obiective care ar trebui să devină realități până în anul 2020. Au fost stabilite de asemenea șapte măsuri suplimentare care ar trebui să fie finanțate în mod adecvat. Cred că ar trebui să ținem seama de ce se întâmplă întotdeauna la bază. Politica de coeziune și politica, de, politica comună agricolă este o politică care pornește de jos în sus. Cum să dau din nou cuvântul uh, domnilor membri ai prezidiului, membrilor panelului, avem cam o sfert de oră pentru a reacționa la aceste dezbateri care au fost inținate. Domnul Rainer Böge, co-raportor împreună cu domnul Calfin privind perspectiva financiară. Chair and of course our... Vă mulțumesc, domnule președinte, și doresc să spun că și că discuția de dimineață și discuția din această după masă ne-au arătat că propriile resurse, scutirile, măsurile de corecție și cheltuielile care să se, bazează, să se bazeze pe o valoare adăugată europeană uh, sunt toate legate între ele toate instituțiile nu ar trebui să uite acest lucru, trebuie să fie pregătite să găsească o soluție care să se bazeze pe toate aceste elemente. Desigur, trebuie să găsim echilibrul potrivit între solidaritate, subsidiaritate și disciplină bugetară. Acest lucru este necesar pentru a moderniza bugetul, pentru a face mai multe lucruri pentru cercetare și inovare, pentru investiții viitoare, și uh, avem nevoie de noi instrumente financiare de finanțare. Pe de altă parte, nu ar trebui să neglijăm solidaritatea și nu ar trebui să neglijăm necesitatea legată de uh, siguranța uh, furnizării de energie și siguranța alimentară. Um, uh, și politica de securitate și externă este subfinanțată și Uh, este foarte importantă, pe de altă parte, pentru cooperarea europeană. Aș dori să adaug spunând că Parlamentul este pregătit să negocieze un acord, să găsim o soluție uh, până la sfârșitul acestui an, pentru a uh, evita, tocmai pentru a evita întârzieri legate de punerea în aplicare a acestor măsuri în statele membre, să evităm uh, Uh, întârzieri uh, în plățile pentru proiectele importante de peste tot din Uniunea Europeană. Dar acest lucru este foarte important și, de fapt, este un apel adresat președinției daneze. Uh, ne place foarte mult cum continuă procesul inițiat în cadrul președinției poloneze, acum în cadrul președinției daneze. Noi ne așteptăm ca în următoarele săptămâni ca recomandările Parlamentului să fie discutate la sfârșitul lunii iunie și să se țină seama de recomandările Parlamentului, acestea nu trebuie să fie pur și simplu ignorate. Nu doresc să recurg la un avertisment, dar doresc să vă spun că exemplele din, uh, din uh, domeniul uh, Um, protecției datelor cu caracter personal, uh, acordul cu Marocul, discuția care a inițiat acum pe marginea acordului ACTA, toate aceste lucruri ne arată foarte clar că este mult mai bine să discutăm uh, între noi, să discutăm, să avem un dialog uh, real, din timp, pentru că uh, dacă nu, se va provoca o reacție contrară din partea Parlamentului și, în plus, vom pierde timp prețios. Uh, discutăm despre o, o procedie cu, o procedură cu uh, aviz uh, conform în cadrul, uh, cadrul financiar multianual, o procedură de codecizie pentru 68 de programe importante și Consiliul trebuie să respecte această procedură. Parlamentul trebuie să-și dea consimțământul înainte ca Consiliul să ia o decizie. Și vă rog, aceste programe multianuale se bazează pe procedura de codecizie și dacă se ignoră acest lucru, deja cer deja Comisiei să uh, își îndeplinească sarcina de gardian al tratatelor, pentru ca lucrurile să fie foarte clare. Nu pot să-mi închipui că vom ajunge la un acord asupra cheltuielilor fără a înregistra progrese în legătură cu propriile resurse. Trebuie să ne bazăm uh, Uh, pe litera și pe spiritul tratatului în, întotdeauna și nu doar când acest lucru ne convine. Și este de fapt vorba aici de un apel adresat statelor membre care au o atitudine negativă față de aceste propuneri. Acum, câteva remarci despre uh, flexibilitate. Cu cât Uh, cifrele sunt mai dificile, cu atât uh, sunt mai reduse, cu atât avem nevoie de un grad mai mare de flexibilitate. Uh, acest punct este foarte important pentru Parlament. Ce vom face cu fondurile necheltuite? Aceste fonduri ar trebui să fie transferate într-un fond special despre care se, se va hotărâ ce se, unde vor fi cheltui banii în anul următor. Acest lucru nu se întâmplă în acest moment. Nu există acest dialog între Consiliu și Parlament. Știm uh, că astăzi au luat, uh, au luat cuvântul toți cei care au uh, sprijinit politica de coeziune, politica agricolă și așa mai departe. Nu au intervenit foarte mulți care au susținut austeritatea, dar știm exact care este situația și haideți să nu discutăm pur și simplu despre o reducere cu 100 de miliarde de euro, indiferent de unde, unde va fi făcută această reducere, ar trebui să discutăm despre calitatea programelor, despre um, programe orientate către obiective mai precise, cum ar fi reducerea șomajului între tineri, sprijinirea IMM-urilor și așa mai departe și regret faptul că Comisia nu a răspuns în mod suficient nevoii de simplificare a regulilor, indiferent că este vorba de domeniul uh, politicii agricole comune sau de domeniul politicii de coeziune. Trebuie să ne ocupăm și de acest aspect. Dacă um, nu putem accepta o sarcină administrativă suplimentară în, cu această nouă propunere. Și în concluzie, domnule președinte, trebuie să identificăm efectele de sinergie între bugetele naționale și bugetul european și aș mai spune că această conferință și conferința organizată despre semestrul european arată că um, parlamentele trebuie să găsească um, momente pentru organizarea unor asemenea întâlniri comune pentru că doar așa vom avea o adevărată dezbatere europeană parlamentară și nu în spatele unor uși închise. Și în concluzie, nimic nu este decis până când uh, totul nu a fost decis. Deci, și dacă nu se ajunge la un acord, plafonul uh, și sumele prevăzute pentru anul 2013 vor exista, vor continua pe, și în anii următori, deci nu ne vom confrunta cu o criză, nu neapărat. Vă mulțumesc. Thank you very much. Mr. White for the Irish Parliament. Um, <clears throat> thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Boghe a făcut un rezumat foarte bun a dezbaterii în această după masă și acord cu, cu cele spuse, rezumatul fiind foarte clar. Însă, pentru mine pot să vă spun că dezbaterea a fost una foarte interesată, interesantă și am să preiau multe idei de aici. Am vorbit despre ambiție, despre care am vorbit mai devreme și ambiția a marcat această dezbatere și e greu de văzut în ce condiții uh, am putea vorbi de ambiție în condițiile deci în care chiar nu evocăm situația scăderii bugetelor. Așa că dacă această ambiție despre care s-a tot vorbit uh, este să se adeverească, este clar că uh, nici nu s-a mai discutat despre reducerile de, bure, de buget, pentru că avem uh, ambiții foarte, foarte mari. S-a vorbit uh, de fapt, nu a spus nimeni despre cheltuieli reduse. Noi, ca politicieni, avem o anumită poziție, însă este important să spunem și noi ce a spus și domnul Boghe, și anume că atunci când vorbim despre cheltuieli, trebuie să nu uităm nici cealaltă parte a argumentului, și anume că parlamentele naționale au și ele la rândul lor datoria de a prezenta și a pleda uh, în favoarea acestor ambiții în fața electoratului, în fața cetățenilor, în fața europenilor care iau până la urmă anumite decizii și hotărâri prin intermediul taxelor și impozitelor pe care le plătesc. Și un mesaj care m-a frapat în această dupămasă a fost uh, acela legat de acea paralelă și, de fapt, acea idee cu regimul alimentar și sportul, lucruri pe care le, de fapt, le apreciez. Și uh, țara mea chiar a fost supusă unui regim destul de strict, uh, pot să spun, și sperăm că o să ieșim din acest post impus și o să avem mai mult sport și o altă noțiune care m-a marcat este cea de solidaritate. Foarte multă lume a vorbit despre acest lucru și s-au lansat niște apeluri chiar foarte emoționante legate de importanța menținerii coeziunii, fondurilor de coeziune și aceste mesaje sunt extrem de puternice. Aceste voci, aceste glasuri trebuie să fie auzite, cele care pledează pentru menținerea și consolidarea politicii de coeziune. Iată, bazele la care putem să plecăm. Cred că ar trebui să felicităm și, felicităm și președinția daneză pentru această reuniune din această după masă și pentru tot ce face pe marginea cadrului multianual financiar și știm bine că Cipru va prelua ștafeta la mijlocul anului și sperăm că până la sfârșitul anului se vor și vedea rezultate. Eu sunt optimist în ceea ce privește că, în ceea ce privește rezultatele și pot să vă spun că sunt optimist și în ceea ce privește președinția irlandeză care va începe în 2013. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și sperăm că această dezbatere interesantă va continua. Thank you very much, Mr. White. Mulțumesc, domnule White. Urmează doamna Cruz. Da, într-adevăr, un strigă din inimă a lansat un apel în ce privește coeziune, dar, într-adevăr, există o legătură între coeziune UE 2020 și facilitatea de interconectare. Un singur cuvânt cheie, inovarea. Uh, inovarea care este practic cheia de boltă a politicii de coeziune sau una dintre elementele sale principale. Însă vreau să vă spun că coerența între diferitele programe este absolut esențială pentru a spori impactul acestora. Ca să spun așa uh, foarte clar, dacă lucrurile sunt îmbinate așa cum trebuie, impactul este sporit. S-a vorbit și despre banii necheltuiți cheltuiți și sunt de acord cu dumneavoastră. În vechea comisie, cu un alt portofoliu, am cunoscut această situație. Bani care nu s-au cheltuit și am hotărât să vedem ce se întâmplă cu acești bani, sute de milioane de euro, deci nu bani de cafea sau de buzunar, și am hotărât ca acești bani să fie dați la fondurile structurale, infrastructuri, mă scuzați, scuzați, și din acești bani, de fapt, nu s-a cheltuit decât o treime și am fost foarte dezamăgiți pentru că statele membre nu au profitat de această mană. Apoi, vreau să vă spun că eu însă și domnul Șefcovici, Comisia în general, suntem pe cale de a reduce propriile cheltuieli cu 5%, să știți că uh, dorim și noi să participăm la acest efort. Și acum un exemplu, cred mult în exemple, și pentru că mi-aduc aminte ce s-a spus pe la diverse conferințe la care am participat. Am vorbit despre știință și ă, în, numai într-o masa ca aceasta se publică în lume 500 de articole științifice, deci într-o astfel de perioadă de timp. Trebuie să ne asigurăm că aceste articole sunt și accesate de studenții noștri. Deci trebuie să ne asigurăm că cercetătorii, dar și studenții sunt cu toții bine finanțați pentru a putea contribui așa cum trebuie la economia noastră, la societatea noastră. Astăzi există rețele eh, foarte rapide care interconectează cercetătorii și universitățile din Europa, rețele care sunt mult mai eh, performante decât obiectivele pro, propuse, deci de bandă largă din, largă din Europa 2020. Pot să vă spun că sunt lucruri care merită să fie studiate, adică cooperare pe scară largă, cercetare, cooperare, inovare. Și încă un element, dacă permiteți, domnule președinte, vorbim despre informația din sănătate și vă vorbeam cât de prietene sunt cu ministrii de finanțe. Dacă ne uităm la diferitele sisteme informatice, trebuie ca datele care vizează pacienții să poată să fie și accesate de către aceștia și în acest sens este nevoie să se consolideze conținutul informatic statistic european. Asta ar însemna că, într-adevăr, suntem forța motrice, noi, Europa, Iată lucruri care sunt compatibile și cu protecția datelor și inițiativele noastre. Deci este nevoie de uh, rețele de înaltă viteză digitale și încă o dată de interconectare europeană, încă o dată luați-le în considerare pentru că acolo și aici se hotărăște viitorul. Vă mulțumesc. Thank you very much. Nicolae Mulțumesc. Acum dau cuvântul uh, domnului ministru de externe al Poloniei. Eu aș avea două comentarii de făcut. Întâi de toate vreau să îi felicit pe organizatorii acestei conferințe, Parlamentul, Comisia, Consiliul. O idee foarte bună, mai ales acum când am ajuns la această fază interesantă a negocierilor, când încă nu știm că dacă o să putem să respectăm calendarul, nici nu știm dacă o să ajungem la un acord nu știm exact care este conținutul, dar știm că în curând o să ajungem la momentul uh, cel mai um, palpitant. Și statele membre din Consiliu au tot interesul să dea ascultare tuturor uh, punctelor de vedere. Mă bucur că astăzi fan, membrii fan clubului politice de coeziune erau atât de numeroși în sală și am văzut că uh, prietenii noștri din țările care sunt uh, contribuitori neți au fost cam tăcuți. Ce înseamnă acest lucru? Că acceptă <laughs> argumentele noastre? Sper. Dar ca să nu fiu naiv, am să spun că motivul tăcerilor este mai degrabă faptul că preferă să discute despre cifre într-un alt moment și într-un alt cadru. Atunci când va veni momentul, se va apropia momentul luării deciziei finale. Eu sprijin ideea, care este foarte dragă și președinției daneze, că această dezbatere despre viitorul cadru financiar multianual trebuie să fie una pe scară europeană, foarte transparentă, așa cum a fost și cea de astăzi. Al doilea comentariu pe care doream să-l formulez. A fost foarte interesant să ascult diferitele puncte de vedere și discuția și-a schimbat uh, direcția în ultimele luni. Acum toată lumea vorbește despre investiții, noi oportunități, competitivitate, creștere, ocupare și este foarte bine că se întâmplă astfel, pentru că mi-aduc foarte bine aminte care au fost reacțiile inițiale la propunerea Comisiei și să nu mă înțelegeți greșit, este o propunere bună, dar este una perfectibilă. Cum spuneam, îmi aduc aminte de reacțiile din luna iunie anului trecut. Se discuta mai mult despre consolidare versus cheltuiri cheltuieli. Și mă bucur că acum discutăm în alți termeni despre cadrul financiar multianual. Deci, încă o dată, vă mulțumesc și aștept cu nerăbdare conferința pe aceeași temă din timpul președinției cipriote. Vă mulțumesc! Iată, a doua masă rotundă s-a încheiat și mulțumesc uh, celor care m-au ajutat să fiu moderator al celor două grupuri de discuții. Acum am ajuns la concluziile conferinței noastre și atunci îl invit la prezidiu pe domnul uh, Sefcovic, vicepreședinte al Comisiei, de asemenea pe domnul uh, Lamasur, președinte al Comisiei de Bugete din Parlamentul European, și pe domnul Vamen, care este uh, ministrul de afaceri europene și reprezintă președinția daneză a Consiliului. Been working all day, but there's still some work to be done. Mai avem uh, puțin timp înainte și mai trebuie să mai discutăm unele lucruri. Și mă bucură faptul că mă aflu aici, alături de doi prieteni. Unul dintre ei este un vicepreședinte al Comisiei Europene, domnul Maros Șefcovici. Celălalt este un membru al Parlamentului European, domnul uh, Alain Lamassur. Și am dori ca acum să vă prezentăm impresiile noastre în legătură cu negocierile pe marginea cadrului financiar multian, multianual și lucrurile care ne așteaptă. Cred că faptul că zâmbim este un uh, semn uh, pozitiv. Și în uh, acest spirit, cred că vom colabora astăzi și în zilele care ne așteaptă Uh, pe viitor. Fără alte cuvinte suplimentare, îi dau cuvântul uh, domnului Alain Lamassur, despre care aș dori să spun că sunteți unul dintre cei mai experimentați membri ai Parlamentului European, dar sunteți, uh, dumneavoastră se datorează de fapt organizarea acestei conferințe, pentru că în momentul în care am fost numit ministru pentru afacerile europene, am, uh, unul dintre primii membri ai Parlamentului European cu care am discutat a fost uh, domnul Lamassor. Ne-a spus că președinția poloneză a organizat o asemenea conferință foarte bună și mi-a spus că uh, președinția daneză ar putea să organizeze o conferință și mai bună. Deci, tatăl ideii acestei conferințe, domnul Lamassor. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte și drag Nicolae, dacă îmi permiți, domnilor vicepreședinți, domnule președinte al Comisiei, domnilor și domnilor parlamentari, Mulțumesc președinției daneze pentru a organiza împreună cu Parlamentul, cu președintele Schulz, această conferință după conferința poloneză și trăgând învățămintele din aceasta. Mulțumesc Comisiei Europene pentru că a participat și s-a asigurat că totul se desfășoară așa cum trebuie și mulțumesc și tuturor celor de la Parlamentele Naționale care au venit uneori de departe și care au participat. Am remarcat că printre cele 27 și 28, practic, dragi uh, prieteni croați, um, în aceste țări, uh, mai bine de 20 au fost reprezentați la nivel ministerial, guvernamental și altele la nivel de președinți de camere parlamentare. Și m-a mai frapat un lucru și anume că începem, într-adevăr, începem să avem un adevărat schimb de idei. Nu e vorba de negociere, astea se petrec în alt cadru, ci încercăm și începem să schimbăm, să avem un schimb de opinii. Criza ne-a marcat pe toți și cu toții împărtășim peste tot, în toate țările, în tot uh, spectrul politic, aceleași obiective le împărtășim, um, disciplina bugetară, ieșirea din criză și creșterea uh, uh, economică. Iată sub ce auspicii discutăm bugetul european. Bineînțeles că din ce am auzit aici de dimineață, după masă, am mai auzit și voci uh, diferite, dar ce privește resursele și alimentarea bugetului european. Uh, acest, concluzia a fost că acum, de acum 28 de ani încoace, când s-a stabilit acest buget, lucrurile s-au schimbat, lucrurile trebuie să evolueze. Multe parlamente naționale au vorbit despre importanța suveranității fiscale a statelor naționale. Ea nu este pusă în discuție. Propunerile făcute uh, doresc ca Uniunea Europeană să aibă resurse proprie direct afectate la bugetul european, așa cum a fost întotdeauna înscris în uh, tratatele europene și care chiar s-a întâmplat în anumite în, la, la început, dar uh, care poate că nu totdeauna a, a ajuns acolo unde trebuie în comunitățile și teritoriile noastre. Aș vrea, aș vrea să spun un lucru legat de resurse. Dacă ne, ne, ne punem de acord pentru noi resurse proprii, pentru bugetul european, totalitatea sau totalul acestora nu vor face decât să scadă cheltuielile naționale fie, de exemplu, taxa pe tranzacții financiare, care uh, ar fi astfel de resortul statelor naționale, fie în mod indirect s-ar petrece acest lucru prin propuneri ale Comisiei și care, până la urmă, n-ar face decât să reducă contribuția netă a statelor membre. Iată, deci, un uh, avantaj de 100% pentru statele membre. În ceea ce privește cheltuielile, unii au înțeles bine că astăzi ne găsim în fața 27, în curând 28 de bugete naționale, iar bugetul european este cel de-al 29-lea buget, bugetul comun al Casei Comune Europene. Ce altceva de făcut mai bine decât să lucrăm la acest buget pentru a răspunde nevoilor noastre. Și așa cum a spus domnul White de la Parlamentul Irlandez, uh, sprijinul pentru creșterea economică atât de necesară nu poate să aibă loc decât în cadrul acesta uh, uh, al bugetului european pentru a putea fi cheltuit la nivelul celor 27 state membre. Însă vreau să atrag atenția că riscul de evitat este următorul și anume să ne trezim în 2020 cu un buget european al, cărui, al căror sume, priorități, structură și mecanisme ar fi identic cu cel uh, din 1990. Este de neacceptat acest lucru. Poate că politica agricolă comună nu mai avem nevoie de politica uh, comună agricolă de acum 10-20 de ani. Iar ce privește politica de coeziune, am constatat că anumite țări se cam face risipă de fonduri, iar în alte țări nu se știe cum să se cheltuie acești bani. Trebuie să ținem lucru, uh, să ținem cont de acest lucru, iar în ce privește cercetarea și aici trebuie să vedem ce se poate face, iar în ce privește schimbările climatice și nici aici nu putem să facem că să ne prefacem că nu observăm ce se întâmplă. Deci tot atâtea nevoi de modificare, de evoluție. În sfârșit e nevoie de flexibilitate. Bugetul anual european este încadrat pe perioadă de șapte ani. Asta este bine, însă riscul este acela al unei rigidități mm, pe șapte ani și am văzut că atunci când s-au votat planurile de ieșire din criză, uh, ne-au trebuit 2-3 ani pentru a cheltui banii. Atunci când producătorii noștri de lapte și-au pierdut o treime din venituri, n-am putut să fim suficient de reactivi să-i ajutăm. Atunci când anumite uh, țări au cres- a crescut uh, prețurile la îngrășăminte și la uh, plante, la semințe de plante. Domnul Barosu a făcut o propunere foarte generoasă, dar au trecut ani de zile până să ajungă banii la țărani. Iată, învățăminte care trebuie eh, trasă din toate aceste întâlniri, din această dezbatere, în această dupămasă. Sperăm că eh, negocierile eh, sub egida daneză vor profita de pe urma unor astfel de schimburi de idei. Sperăm că ele se vor repeta și în viitor, uh, conform unui calendar uh, care mai rămâne de stabilit. În orice caz, să ne asigurăm că toată lumea este pe aceeași undă, parlamente naționale, instituțiile europene, pentru ca toată lumea să poată să profite. Vă mulțumesc foarte mult! Îți mulțumesc, Alain, pentru acest discurs uh, foarte angajat. Și acum are cuvântul Maroș, Șefcovici, vicepreședintele Comisiei Europene. Îți mulțumesc foarte mult, dragă Nicolai, dragă Alain, dragi membri ai Parlamentului European, stimați oaspeți, domnilor și domnilor. În primul rând, aș dori să mulțumesc Parlamentului European și președinției daneză pentru organizarea acestei uh, conferințe. Nicolae a spus deja că Alain este tatăl, părintele acestei idei, dar eu aș dori să subliniez faptul că Nicolae este părintele ideii de a avea această a doua conferință la Bruxelles. Este foarte bine că mergem mai departe cu discutarea acestor uh, aspecte importante legate de cadrul financiar multianual. În mod special, mă bucură faptul că Alături de noi au fost astăzi uh, ca oaspeți membrii ai Parlamentelor Naționale. Știți foarte bine că eu vizitez deseori Parlamentele Naționale din diferite state și știu cât de important este să avem acest forum uh, pentru a avea acest schimb de opinii, pentru că doar așa ne putem asculta unii pe alții, doar așa putem analiza din diferite puncte de vedere această temă importantă și doar așa putem să ne înțelegem pozițiile uh, mult mai bine. Mă bucură faptul că am putut avea acest schimb de opinii și că i-am avut alături de noi și pe reprezentanții diferitelor parlamente naționale din Uniunea Europeană. Prezența Comitetului Regiunilor și a Comitetului Economic și Social este binevenită pentru că și aceste două instituții sunt foarte importante pentru Comisie el reprezentând societatea uh, statelor membre și vom lua foarte în serios opiniile exprimate de uh, deputații naționali și de reprezentanții uh, celor două instituții amintite mai înainte. Aș dori să subliniez următorul fapt. Știm cu toții că negocierile care ne așteaptă nu vor fi negocieri ușoare. Um, dar cred că suntem pe o cale bună pentru a ne respecta termenele necesare, stabilite. Următoarele luni vor fi foarte importante pentru noi toți implicați în acest uh, proces. Va fi nevoie de uh, eforturi pentru a ne asigura că avem la dispoziție resursele financiare în următoarea perioadă de programare financiară. Salut în acest context contribuțiile făcute în această discuție și uh, schimbul de opinii pe care l-am avut pe marginea acestei teme foarte importante. Foarte mulți dintre cei care au cuvântul au spus că nu mai putem, nu putem ignora situația economică și financiară uh, actuală. Tocmai în acest context, cred că trebuie să ne asigurăm că următorul cadru financiar multianual va sprijini obiectivele noastre comune, direcționând investițiile înspre locurile necesare. În acest moment, cred că putem spune că am asistat la o conferință fructuoasă, o conferință de succes. Am uh, discutat foarte eficient toate aspectele relevante în această discuție. În această dimineață, președintele Comisiei, domnul Barroso, a atras atenția asupra valorii adăugate a fondurilor europene în comparație cu cheltuielile făcute în cadrul unui buget național. Am ascultat și remarcile finale ale colegei uh, mele, doamna Cruz, care a dat niște exemple uh, um, foarte bună din acest punct de vedere. Și în momentul în care am discutat în mod direct cu parlamentele naționale, am discutat despre acest punct, pentru că atunci când discutăm despre bugetele naționale și când discutăm despre bugetul european, trebuie să subliniem întotdeauna această valoare adăugată adusă de bugetul european economiei europene. În prima sesiune de dimineață, comisarul Lewandowski a explicat care este abordarea și poziția Comisiei în legătură cu resursele proprii. Dumnealui a explicat în detaliu această poziție, nevoia de a trece la un sistem care este unul corect, simplu, transparent și care să servească mai bine uh, obiectivelor politicii, politicilor noastre. A explicat uh, ce înseamnă o tranzacție pe o taxă pe uh, o taxă pe tranzacțiile financiare și cum o asemenea taxă ar duce la o reducere a contribuțiilor nete a statelor membre cu, cu 50%. Intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona subliniază cât de importantă este colaborarea în negocierea bugetului european. Și această abordare este subliniată tocmai de organizarea acestei conferințe la Parlamentul European, Parlamentul European, uh, președintele acestei instituții, domnul Schulz, este implicat în totalitate în procesul de hotărâre a cadrului financiar multianual, lucru recunoscut de președinția daneză. În următoarele săptămâni și în următoarele luni va trebui să colaborăm și mai intens, să implicăm și alți actori, cum este președintele Consiliului European, domnul Herman von Rompuy, pentru a merge înainte. Cred că putem spune că există un punct comun de vedere în legătură cu uh, faptul că bugetul european este un instrument care sprijină creșterea economică, sprijină competitivitatea și sprijină crearea de noi locuri de muncă. Suntem cu toții de acord că avem nevoie de austeritate, bugetele naționale uh, trebuie consolidate, dar măsurile de austeritate trebuie însoțite de investiții în infrastructură, în educație, în inovare, pentru a susține măsuri care vor duce la creșterea economică. Bugetul european reprezintă un instrument esențial pentru îndeplinirea obiectivelor strategiei Uniunii Europene 2020 și sunt de acord cu cele spuse de mai mulți uh, vorbitori astăzi care au afirmat că și pe viitor coeziunea, politica de coeziune va rămâne un instrument important în depășirea diferențelor care există între diferitele state membre. Reprezentanți din noile state membre au cerut uh, o dovadă de solidaritate prin păstrarea fondurilor de coeziune și fondurilor structurale. Există și diferențe de opinii și, dacă este să rezum, uh, controversele sunt legate de plafonare, de marjele de rezervă și despre aceste lucruri, desigur, va trebui să discutăm mai mult. Suntem cu toții de acord că bugetul european nu înseamnă doar cifre. Prin bugetul european se măsoară nivelul ambițiilor noastre, se Um, doar așa putem vedea ce mesaj ne, ne dorim pentru viitor și tocmai acum este important acest mesaj când discutăm viitorul Europei într-un moment de criză. În urma acestei conferințe am înțeles foarte clar că negocierea cifrelor concrete nu va fi una ușoară și ne așteptăm ca la Consiliul European din iunie să se facă un pas important înainte din acest punct de vedere. Cel mai important obiectiv ar trebui, pentru noi toți ar trebui să fie să ajungem la un acord final până la sfârșitul acestui an pentru a ne asigura că bugetul pentru anul 2014 va fi pregătit din timp și instrumentele necesare pentru ca acest buget să funcționeze să fie pregătite din prima zi. Cred că avem nevoie de vești bune în uh, aceste timpuri. Vedem că începem încet încet să depășim uh, criza economică și un semnal pozitiv ar fi uh, punerea accentului pe creștere economică, un lucru care ar fi o indicație foarte clară că Uniunea, că Uniunea Europeană se ocupă de problemele legate de competitivitate și că pregătim așadar Uniunea Europeană pentru o lume foarte competitivă în secolul 21. În concluzie, sarcina noastră nu va fi una ușoară, dar sunt convins că vom ajunge la un acord în legătură cu următorul cadru financiar multianual până la sfârșitul acestui an. Este, va fi un acord echilibrat care va respecta uh, ambițiile propunerii Comisiei. Cred că trebuie să ajungem la acest acord. Suntem datori cu acest acord în fața cetățenilor europeni și în fața tuturor uh, actorilor implicați. Ne dorim un buget care să aibă într-adevăr o valoare adăugată și care să modernizeze Uniunea Europeană. Ah, Nicola a început uh, aceste remarci finale uh, referindu-se la optimism și la zâmbete, zâmbetele noastre, însă nu doar noi am avut aceste sentimente și nu, nu, nu, nu doar noi am zâmbit și chiar și domnul Böge a zâmbit care un semnal foarte clar din punctul meu de vedere. Doresc să mulțumesc tuturor uh, participanților pentru uh, implicarea lor activă și mulțumesc Parlamentului European și președinției daneze pentru organizarea acestei conferințe. Îți mulțumesc, Nicole. Well, thank you, Maras, for a very good... Îți mulțumim, Maros, pentru acest uh, discurs foarte optimist, foarte bun. Doamnelor și domnilor, dezbaterea de astăzi ne-a arătat faptul că există diferențe de opinii. Unele țări și-ar dori ca acest buget să rămână nemodificat. Altele și-ar dori ca acest buget să fie mărit și, în sfârșit, ultimele ar dori o scădere a bugetului. Unele state membre doresc să acordăm mai multă atenție politicii agricole comune. Multe insistă asupra importanței politicii de coeziune, dar totuși ceva ne unește în această sală. Că suntem eurodeputați, membri ai Comisiei, ai Consiliului sau deputați din statele membre, avem cu toții obligația de a găsi cel mai bun cadru financiar multianual și să ne bazăm pe ambițiile noastre pentru viitorul Europei. Pentru că avem acum 500 de milioane de locuitori care se așteaptă de la noi să ne înțelegem, să lucrăm împreună. Europa traversează cea mai gravă criză de la sfârșitul cel de-al doilea război mondial. Și am făcut deja mulți pași indispensabili. A trebuit să strângem cureaua, să aplicăm măsuri de austeritate bugetară. Dar nu trebuie să uităm luminița de la capătul tunelului. Însă nu vom reuși să ajungem la capătul tunelului dacă nu va exista o bună cooperare între instituțiile europene și statele membre. Doar dacă lucrăm împreună vom învinge. Deci, președinția daneză își va concentra toate eforturile în lunile viitoare pentru a progresa cât mai mult cu putință, astfel încât să devină o realitate în a doua jumătate a acestui an, să se ajungă la o finalizare a negocierilor și la un acord. Iată de ce avem nevoie. Să investim în creștere și în ocupare pentru viitor. Deocamdată avem 23 de milioane de șomeri în Uniunea noastră și milioane de tineri care se uită la noi și ne cer să găsim soluții. Ne cer propuneri concrete, resurse. Avem această răspundere comună, această obligație. În numele președinției daneze, aș dori să mulțumesc Parlamentului European pentru faptul că întotdeauna a dat dovadă de spirit de cooperare, nu numai pentru organizarea acestei conferințe. Și așa cum a spus Alain, e o conferință spectaculară, pentru că a avut doi tați. Eu am spus numai unul singur și am fost bucuros să dau o mână de ajutor. Dar noi ne întâlnim în mod regulat. Ne întâlnim înainte de fiecare reuniune a Consiliului de Afaceri Generale, atunci când pe ordinea de zi este înscris cadrul financiar multianual. Astfel, punctul de vedere al Parlamentului este reprezentat la uh, masa de discuție a miniștrilor. Și sperăm că și dumneavoastră, membrii ai Parlamentelor Naționale, urmăriți îndeaproape ce se întâmplă și aveți o, o legătură strânsă cu guvernele din țările dumneavoastră. Deoarece acesta este momentul în care trebuie să știm ce pași trebuie să facem ce măsuri trebuie să întreprindem. Nu va exista nicio scuză dacă eșuăm. Prin urmare, vreau să vă mulțumesc fiecăruia dintre dumneavoastră, pentru că ați făcut efortul să veniți la această conferință. Știu că sunteți oameni ocupați și pot să vă promit că nu fiecare declarație făcută în această sală se va transforma în bani dați de la buget, dar se va ține cont de fiecare dintre ele. Și sunt ferm convins că dacă lucrăm împreună, vom putea să ajungem la o înțelegere în a doua jumătate a acestui an. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc mult pentru participare, vă mulțumesc pentru contribuții și acum de clar această conferință închisă.